Am is. No. I'm very sorry about the. cer scuze pentru întârziere. Am încercat să găsesc un scaun mai înalt. Some reason these um, chairs. Din, ceva, din ceva motiv, aceste scaune nu sunt foarte bune, iar eu sunt mai scundă și pur și simplu nu ajungeam la masă. Bună ziua tuturor! Aș dori să vă anunț că s-au uh, apărut niște modificări la ordinea de zi. Punctul 6, raportul anual privind politica în domeniul concurenței, va fi abordat primul lucru mâine dimineața. Punctul 9, TISA, va fi analizat după punctul 5, Raportul domnului uh, Iațchevit privind practicile comerciale neloiale a fost amânat până la următoarea întâlnire și la controlul legislativ s-a inclus și regulamentul privind emisiile vehiculelor ușoare de pasageri și ale vehiculelor comerciale. Vom începe momentul controlului legislativ înainte de ora 4, dar bineînțeles vom vedea cum uh, ne încadrăm în timp până atunci și suntem foarte interesați să vedem ce are de spus comisia. Dacă nu mai are nimeni nimic de spus, vă rog să adoptăm ordinea de zi. Vă mulțumesc. Câteva anunțuri scurte. Vă aduc aminte că această ședință este difuzată și pe internet. De asemenea, aveți la dispoziția dumneavoastră un raport cu privire la delegația care a mers în Silicon Valley. El este disponibil în engleză, franceză și germană. Le mulțumesc celor care au pregătit acest raport. Aplicația e-meeting, de asemenea, este disponibilă și de asemenea codurile QE sunt și ele disponibile. Astfel, toată lumea are acces la documentele pe care vom lucra. Regulamentul privind comerțul cu produse din focă a fost semnat marțea trecută la Strasbourg de către Martin Schulz și de către Nicolas Schmidt. Nicolas Schmidt în numele Consiliului. Ce înseamnă acest lucru? Regulamentul practic a fost adoptat acum. Și avem un nou buletin informativ, numărul 63, care v-a fost transmis tuturor. Vă mulțumesc! Dacă tot suntem la punctul logistică, mai vreau să spun ceva. Avem o procedură de lucru un pic diferită față de ITRE în ceea ce privește termenele pentru amendamente și amendamentele de compromis. În momentul în care am lucrat la raportul comun privind piața unică digitală, vor fi câteva schimbări la modalitatea în care ne ocupăm de amendamente și de amendamentele de compromis. Deci vă rog să țineți seama de acest lucru. Am preluat câteva dintre metodele de lucru ale uh, Comisiei ITRE și câteva dintre metodele lucru ale noastre și le-am amestecat. Vă rog să țineți seama de acest lucru în momentul în care analizați termenele pentru depunerea compromisurilor. Procesul verbal de pe 3 septembrie este disponibil. Considerăm că este adoptat dacă nu se aduce niciun fel de comentariu până la sfârșitul acestei ședințe sau până mâine dimineață. Informări cu privire la triloguri și alte evenimente se pare că nu sunt. Nu avem niciun fel de informații actualizate, decât dacă nu cumva are cineva informații din sală. Acestea fiind spuse, trecem direct la pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate. asistate. Birgit Colin Langen este raportoare. Îi mulțumesc foarte mult pentru eforturile depuse. Consiliul și-a adoptat uh, prima lectură cu privire la această propunere și ea reflectă acordul la care s-a ajuns în negocierile informale vis-a-vis -vis de textul pe care l-am aprobat noi. Așadar, aș dori să îi dau cuvântul raportoarei cu privire la această, acest proiect de recomandare pentru a doua citire. Ähm, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. După cum ați spus și dumneavoastră înainte, rezultatul negocierilor din trilog uh, au fost, uh, a fost adoptat aici pe 4 iunie la IMCO. Între timp, uh, Consiliul și-a încheiat prima lectură și rezultatul corespunde textului care a fost convenit. Apoi a fost transmis Parlamentului și mâine vom, în a doua lectură, și acum mâine vom vota. Câteva remarci de conținut. Știți că în urma modificărilor în dreptului de călătorii și în ceea ce privește schimbarea, pentru că există foarte multe rezervări online, a trebuit schimbată directiva din 1990. Există însă multe modele de rezervare care nu mai cad sub incidența directivei, pentru că astăzi nu mai există numai pachetele de servicii ce există și formule de călătorie asistate după și uh, realizate după dorința clientului. Dreptul uh, călătorilor în Europa va putea să fie întărit, uh, vor exista mai multe uh, variante de rezervare care vor fi acoperite de asemenea și vor fi protejate și uh, cetățenii vor fi mai bine informați. În ceea ce privește echipa de negociere a Parlamentului, pentru aceasta, quick through în, uh, și egalitatea cu uh, pachetele de servicii între serviciile de călătorie asistate a fost o problemă. La început, uh, Consiliul nu a fost pentru acceptarea click-through-uri, însă după aceea dacă uh, se mai dădea și adresa clientului și nu numai numele sau uh, clientul, uh, comisiilul a fost de acord așadar cu aceasta. Avem o clauză de revizuire după trei ani pe care vom verifica dacă într-adevăr este nevoie de o revizuire a click-through-urilor și dacă este nevoie de o extindere a definiției acesteia. Am reușit de asemenea și să formulăm textul mai clar și mai de înțeles și foarte multe puncte ale Parlamentului European din prima lectură au putut fi impuse. De exemplu, ne-am oferit la serviciile secundare care nu țin de pachetele de servicii, cum ar fi, de exemplu, și uh, închirierea de mașini și închirierea de motociclete care acum au statut egal. Apoi, în legătură cu costurile, clientul poate să renunțe la contract dacă au crescut prețurile cu 8% față de uh, ceea ce Uh, la, uh, față de ceea ce s-a convenit. În cazul unor uh, situații excepționale, dacă um, dacă um, serviciul, cei care oferă, deci agenția sau cei care fac, oferă serviciile nu pot să um, le anuleze, trebuie să preia până la trei nopți din această călătorie. Parlamentul ceruse cinci nopți în această situație de urgență, dar la compromis s-a ajuns la trei nopți. Însă, în uh, ceea ce privește regulamentul cu privire la datele pasagerilor, se prevede și o altă, um, o altă posibilitate. Vreau să mulțumesc însă foarte mult raportorilor din umbră, dar și doamnei președinte pentru colaborarea foarte bună și foarte constructivă și pentru angajamentul de care a dat dovadă și vreau să rog uh, colegii să voteze mâine pentru acest raport. Mulțumesc! Okay, the S&D... Raportorul din umbră de la S&D nu este prezent, dar uh, va vorbi cineva numele lui. Excelent! Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc și raportoare. Într-adevăr, raportul din umbră de la SND, domnul Coferati, nu este prezent aici, își cere scuze pentru faptul că lipsește. Aș dori să transmit un mesaj succint din partea dumnealui. Domnul Coferati îi mulțumește foarte mult domnului Colin Langen tuturor, și tuturor celor implicați în acest, în acest dosar pentru o cooperare foarte bună. Munca a fost foarte dificilă, însă rezultatul este satisfăcător și va totul va fi bine pentru consumatori. A fost absolut um, necesar să se schimbe acest regulament, ținând seama de schimbările din ultimii 25 de ani de pe piață și ținând seama de faptul că au apărut noi servicii online. De la începutul discuției, Parlamentul European a dorit să obțină un set comun de reguli care să asigure claritate și transparență pentru consumatorii în întreaga Europa. aș dori să subliniez câteva elemente pozitive pe care le-a obținut Parlamentul în negocieri. Am obținut un nivel foarte înalt de transparență față de consumator și în textul um, agreat se acordă o atenție adecvată drepturilor consumatorului în ceea ce privește anularea sau uh, îndeplinirea contractului și așa mai departe. De asemenea, s-au înregistrat uh, progrese în ceea ce privește oferirea de informații precontractuale, un pachet de călătorie sau o formulă de călătorie asociată este definit, sunt definite așa cum trebuie și astfel consumatorul știe clar în uh, știe foarte clar ce semnează. Sunt oferite informații clare și cu privire la costuri. În ceea ce privește formulele de călătorie asociate, Compromisul la care s-a ajuns este un rezultat satisfăcător după o discuție foarte dificilă, mai ales în ceea ce privește definiția formulei de călătorie asociată. Definiția acestei uh, forme de călătorie a fost lărgită. Până în 2018 se face o, re o revizuire a acestor definiții și apoi, dacă este nevoie, vor, Comisia va veni și cu propuneri legislative. Compromisurile la care s-a ajuns este o soluție bună pentru consumatori și pentru întreprinderi. Va fi foarte important să monitorizăm punerea în aplicare a acestei legislații ca să ne asigurăm că armonizarea regulilor nu um, are de suferit. Trebuie să ne asigurăm că regulile sunt transpuse așa cum trebuie și consumatorii nu au de suferit. Mulțumesc foarte mult raportoarei și tuturor ca colegilor care au uh, lucrat în acest dosar. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Raportoarea ECR este Annelien Van Bosuit. nici ea nu este aici. De la Alde Dita Haranzova, nici ea nu este aici. Mai dorește cineva să spună ceva pe acest uh, punct? Andres, foarte mult. Ich möchte mich an dieser Stelle bei Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu uh, raportoarei pentru ceea ce a făcut până acum. Cred că a reușit, într-adevăr, să ajungă la un compromis acceptabil care, pe de-o parte, să țină cont de aspectele economice bine justificate care îi preocupă pe ofertanții de servicii, așa cum a spus-o și colega noastră înainte, și uh, care însă ține cont și, de exemplu, de situațiile de urgență pentru călătorii care au avut astfel de situații, de exemplu, în ultimii ani, au fost foarte multe din acestea doamna Catherine Styler, care a prezentat uh, raportul în locul domnului Coferat, are dreptate că trebuie să vedem acum cum să găsim un echilibru între interesele care sunt uh, cele două părți care sunt aici reprezentate și cred că foarte bine ar fi să începem printr-un vot. Mulțumesc! Deci mâine va avea loc un vot unic Ați dat dovadă de muncă în echipă excepțională, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și raportoarei. Aș dori să le readuc oamenilor aminte faptul că călătorile în Europa sunt esențiale pentru cetățeni și este una dintre metodele principale prin care se angajează cetățenii noștri în piața unică internă. Deci este esențial ca ei să aibă informații clare cu privire la ce fel de uh, călătorii cumpără. Să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, avizul cu privire la recomandarea pentru uh, Comisia Europeană vis-a-vis -vis de negocierile în domeniul acordului privind comerțul cu servicii. INTA este uh, comisia responsabilă pe Ford acolo, raportorul este Vivian Redding. Uh, iar raportul pentru aviz de la noi este Virginie Rozier. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să regret faptul că am avut atât de puțin timp să lucrez la acest uh, aviz pe un acord comercial care se discută deja de mult timp. A trebuit să, fac traducerea, să facem traducerea și să redactăm într-un timp foarte scurt. Noi măcar am făcut tot ce am putut, acesta este clar. Am putea spune câte ceva despre acordul privind comerțul cu servicii, care um, are semnatar peste 50% din țări, peste 50 din țări și uh, regrupează 50% din comerțul mondial. Scopul acestuia este exact ca acea negocierii între TTIP și parte, Tratatul de Parteneriat Transpacific și dacă se va ajunge la un acord în final, mi se pare important ca maximul de actori să fie implicați în această negociere fie că e vorba uh, de o chestiune bilaterală sau nu. În ceea ce privește proiectul de aviz de care discutăm aici, vreau să vă spun câte ceva mai întâi, pentru a evita criticile care s-au făcut despre celelalte acorduri, trebuie să amintim nevoia de transparență foarte ridicată. A trebuit să așteptăm probabil uh, un uh, Wikileaks-ul de anul trecut pentru ca să vedem că lucrurile îmbunătățe, se îmbunătățesc în fine în ceea ce privește transparența. Am avut pe 10 martie, în fine, ultima negociere și acest acord uh, a arătat că nivelul de transparență este absolut insuficient în comparație cu, de exemplu, negocierile din OMC. Acest acord, uh, precum și multe altele ca el, și asta este ceea ce doresc să subliniez și prin aviz, trebuie să creeze condițiile pentru o dezbatere publică serenă și în care să se poată considera uh, noua situație, pentru că se știe că Comisia, de exemplu, a avut uh, probleme cu aceste negocieri înainte, cu liberalizarea serviciilor, consecințele politice și alte consecințe foarte importante, trebuie de aceea să existe în serenitate o dezbatere democratică în spațiul public. În ceea ce privește obiectivele acestui acord, preocuparea principală a negociatorilor trebuie să fie condiții echitabile de concurență, mai ales, ținând cont uh, de accesul la servicii de nivelul ridicat de protecție al consumatorilor, al lucrătorilor și nivelul ridicat la standardele de mediu de care avem nevoie în spațiul european. Dincolo de aceasta, acest acord ar trebui să garanteze un acces reciproc către diferitele uh, piețe și către diferiți actori, fără să aducă prejudicii unor țări care au luat anumite reguli din motive de uh, piață publică. Avem mai multe garanții astfel și respectarea liniilor roșii înseamnă respectarea serviciilor publice care trebuie să fie excluse din uh, domeniul de aplicabilitate. Pe lângă aceasta, stadiul de negocieri uh, pare să ne uh, indice faptul că se vor ajunge la liste negative care vor arăta care sunt serviciile neacoperite de acord. Dar eu cred că nu este bine acest lucru, ar trebui să avem liste pozitive care să indice exact serviciile care sunt vizate de acest acord. O altă problemă se ține, uh, ține de reciprocitatea uh, în ceea ce privește recunoașterea calificărilor profesionale și o recunoaștere a profesiilor în domeniul audiovizual și cultural și voi face și eu anumite amendamente pentru a completa acest proiect de aviz care merge în aceeași direcție, dar vreau să amintesc că termenul de depunere a amendamente este poi mâine, 14 octombrie, la ora 12 și desigur că salut toate propunerile de amendamente ale colegilor. Vom mai avea ocazia să discutăm într-o reuniune a raportorilor din umbră cu siguranță la Strasburg săptămâna cealaltă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Intervenție din uh, partea PP Ilico Gal. Mulțumesc, uh, raportoare, pentru activitatea desfășurată uh, timpul pentru depunerea de amendamente este însă foarte strâns. Pentru că, de fapt, nu trebuie ca în cadrul TISA doar să uh, reluăm ceea ce prevăd acordurile de liber schimb, ci să creăm noi oportunități pentru accesul la piață în cadrul uh, pieței interne, care trebuie să fie uh, deschisă tuturor. Din punctul meu de vedere, trebuie să urgentăm negocierile pentru ca ă, noi servicii să devină posibile. Cred că este important ca acest ă, comerț cu serviciile să ă, fie abordat corespunzător. În ce privește piața unică digitală, este nevoie de un flux de date transfrontalier care să devină posibil pentru ca toate sectoarele să poată să profite, inclusiv uh, uh, IMM-urile să poată profita. Aceste angajamente ar trebui uh, să se regăsească în toate sectoarele serviciilor. În încheiere, aș menționa că trebuie să stabilim reguli pentru a înlătura barierele administrative în uh, calea activității furnizorilor de servicii. Pe scurt, găsesc că această propunere de aviz este uh, bine structurată. Voi înainta câteva amendamente care să vină în uh, completarea a ceea ce raportarea pentru aviz propune. Și Sper că uh, modificările propuse de mine vor fi acceptate și aștept uh, cooperarea viitoare cu raportoarea. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Din partea grupului ECR, mulțumesc. Voi uh, intervenind doamna McLaughlin, care este raportoare din umbră. Dorim de asemenea să mulțumim raportoarei pentru activitatea desfășurată, chiar ă, dacă ă, nu sunt de acord cu ă, direcția croienată, pentru că este vorba despre politici importante pentru consumatori, dar eu cred că în ce privește stimularea comerțului cu servicii, trebuie să ne orientăm spre con- structurarea unei uh, piețe unice. Trebuie să păstrăm standardele de viață tipice uh, Uniunii Europene și fără acces la aceste piețe, nu vom putea să garantăm continuarea modelelor uh, culturale, sociale existente în clipa de față. Ținând seama de această situație, cred că Credem că prin accesul la uh, noi uh, piețe uh, vom putea crea noi oportunități pentru IMM-uri și pentru noi tipuri de comerț cu serviciile, pentru că inclusiv uh, colaborarea uh, sindicatelor este necesară, dar trebuie să ne gândim uh, la procentajul ridicat de profit pe care sfera serviciilor o creează în Uniunea Europeană, iar TISA trebuie să stabilească standarde care să fie aplicabile globale. Trebuie să devenim competitivi inclusiv vis-a-vis -vis de piața asiatică, de alte piețe de pe glob. ați mi voie să fiu de acord cu doamna Rozier în ce privește necesitatea de transparență, dar atunci când se negociază acorduri de tip uh, TTIP sau TISA, um, nu întotdeauna ne putem bucura de transparența negocierilor și, uh, de fapt, trebuie să um, existe sigur și aspecte care nu uh, trebuie neapărat să devină publice, dar uh, Eh, eu cred că eh, este totuși vitală transparența în anumite domenii în ce privește politicile noastre în sfera serviciilor. De aceea, când definim serviciile eh, ca servind interesul general, Trebuie să existe uh, generalizări care să fie regăsite în tratat. Mai ales domeniul audiovizual uh, ar trebui, de pildă, să fie inclus în acest acord și să nu uh, fie exceptat. Iar în ce privește rezervația, rezerva pe care o constatăm în ce privește includerea serviciilor publice, cred că um, nu este o soluție fericită. Trebuie să existe formulări foarte clare în textul final uh, cu trimitere și la serviciile publice. Iar în ce privește articolul 14 din Gaz, eu cred că el funcționează în continuare și dacă raportoarea poate să-mi demonstreze că au existat și uh, situații în care uh, era nevoie de exceptări, uh, aș fi dispus să o ascult. Dar eu cred că în ce privește TISA, trebuie să fim optimiști, nu pesimiști, trebuie să fim ambițioși și nu neapărat uh, să ne dorim o formulare de tip uh, generalist. Cine dorește să intervine în partea liberalilor? Nu, din partea verzilor. Mulțumesc. Președinte, o întrerupe pe vorbitoare. And then, and then Julia. But please, can we get this changed in my notes? Okay, thank <laughs> Cred că gândim foarte asemănător în această problemă. Nu ar fi fost uh, esențial cine vorbește primul. Dar cred că uh, putem să-i mulțumim lui Virginie Rozier pentru acest raport. Este o bună bază de discuție eu, spre deosebire de antevorbitor, apreciez direcția creionată în acest aviz. Deci asta a vorbit despre TTIP, dar uh, tot mai mulți uh, oameni încep să înțeleagă despre ce vorbim. În ce privește TISA, însă, oamenii nu știu despre ce este vorba și tocmai de aceea Cred că și la nivelul publicului larg trebuie să uh, conștientizăm demersurile noastre. Dar, sigur, Transparența este foarte importantă și uh, mă bucur că raportoarea menționează această idee. Dar, uh, sigur că sunt și anumite prevederi care depășesc poate domeniul de aplicare al unui aviz în ce privește comerțul cu servicii, dar Trebuie să ne gândim că o serie întreagă de state vor finaliza aceste acorduri și uh, dacă uh, există și state care nu o vor face, vor avea dificultăți de acces pe piața mondială. Cred că în acest aviz trebuie să figureze anumite aspecte. Înainte de toate, sunt de acord cu ideea că trebuie să existe uh, formulări de garantare, inclusiv pentru serviciile publice de interes general și Cred că, uh, sigur, e bine să avem o listă pozitivă, dar și cu anumită garanție. Nu trebuie să ne propunem să alcătuim o listă exhaustivă, că s-ar putea să depășim în felul acesta uh, aplicabilitatea acestor recomandări. Deci să nu fie o listă cu ambiții de listă exhaustivă. Și de asemenea să nu existe neapărat clauze de exceptare, pentru că constatăm că în anumite state uh, ceea ce a fost privatizat uh, poate întâmpla să nu funcționeze bine în țările de jos. Uh, există o asemenea experiență, dacă există o evoluție politică dinspre dreapta, spre stânga, se reconsideră la un moment dat opțiunea sancțiunile și uh, nu trebuie ca într-un acord TISA să facem uh, să avem reglementări care să nu ne permită la un moment dat să impunem uh, propriile viziuni asupra unui domeniu. Dar există și o preocupare legată de o chestiune pe care am discutat-o legată de practicile neloiale care eh, nu se menționează în TISA și care eh, s-ar putea să ducă la o dezavantajare a IMM-urilor. Și aș mai spune că sunt de acord cu ideea că un asemenea tip de acord ar putea să aibă un efect asupra drepturilor lucrătorilor, de aceea este esențial să menționăm că trebuie să fie respectate standardele de muncă adoptate de către Organizația Mondială a Muncii. Aș mai avea și alte observații, dar ele se vor regăsi în amendamentele pe care doresc să le înaintez. Mulțumesc, iar acum Julie Reda. Mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei, nu doar pentru că ne-a furnizat o traducere uh, provizorie a acestui text, deci, dar și pentru faptul că acordă o asemenea atenție transparenței, pentru că în orașul Berlin, din care provin eu, recent 150 de milioane de persoane au participat la un marș de protest împotriva negocierilor TTIP. Deci, dacă Parlamentul dorește să joace un rol mai important în aceste negocieri și să confere oamenilor sentimentul că votul lor contează, atunci trebuie să existe linii roșii foarte clare, să transmitem un mesaj clar Comisiei că anumite probleme pentru noi nu sunt negociabile. Deci, din acest punct de vedere, apreciem abordarea uh, la modul general a raportoarei. Ne-am fi dorit uh, să existe formulări mai clare în ce privește serviciile publice și includerea serviciilor publice în negocierile uh, TISA um, ar trebui să fie indiscutabile. Iar în ce privește textul propus de doamna Reding, uh, mi se pare că este mai precis uh, exclude clar serviciile publice și uh, este mai clar în ce privește poziția Parlamentului inclusiv vis-a-vis -vis de TTIP. Deci ar trebui să nu ne îndepărtăm de acea formulă. Deci, de asemenea, trebuie să existe prevederi în legătură cu achizițiile. Iar în ce privește lista pozitivă, eh, ar trebui să țină seama de accesul la piață și să nu eh, se refere la abordările naționale iar comerțul electronic de asemenea ar merita mai multă atenție. Problema protecției datelor probabil că va fi uh, um, menționat în avizul liber. Dar, uh, de asemenea, în ce privește protecția consumatorilor, trebuie să existe același tip de protecție pentru serviciile online și offline. Și credem, de asemenea, că interoperabilitatea și uh, accesul la serviciile e-government sunt esențiale, iar negocierile TISA nu trebuie să submineze principiul neutralității rețelelor, iar utilizatorii să aibă posibilitatea să modifice echipamentul de care se servesc. În linii mari însă suntem de acord cu abordarea raportoarei și așteptăm colaborarea pe marginea amendamentelor. Pe lista de vorbitori mai figurează Marc Tarabella. Mai dorește cineva să intervină? Marc. Merci, doamna președinte. aussi, sunt... Mulțumesc, doamna președinte. Nu cred că vă surprinde că apreciez filozofia generală dezvoltată de către doamna raportor. Eu aș fi dorit la început să vă spun um, că, în primul rând, nu-mi place termenul societate civilă pentru că nu reprezintă nimic acesta. Mai bine spunem uh, stakeholder, adică actorii sau părțile implicate. Noi, în calitate de actori politici, facem parte din societatea civilă, însă avem o responsabilitate clară de, uh, determina, care trebuie determinată și care se rejoacă la fiecare alegeri. Însă, dacă vorbim de societatea civilă, pentru când vă întoarceți uh, acasă, respectați aceleași reguli, că fie că mergeți, conduceți pe partea stângă sau dreapta, aceasta este cutuma și nu trebuie să, prin astfel de formulări, să încercăm să, să creăm și mai multă distanță între cetățeni și politicieni. Eu o să fac acest lucru, o să cer să nu se mai întâmple așa prin uh, un amendament. Vreau să vi-l împărtășesc și dumneavoastră. Apoi, câteva alte idei Rolul fundamental al serviciilor publice și al serviciilor de interes general sunt fundamentale în Uniunea Europeană și este absolut esențial ca autoritățile publice să rămână gestionare ale acestora. E vorba de serviciul public, de patrimoniul celor care nu au nimic. În al doilea rând, libertatea pentru statele membre de a reglementa la toate nivelurile și de a finanța serviciile uh, publice, aceasta este o chestiune pe la care trebuie și noi să putem uh, să accesăm și să nu trecem cu vederea acest punct important. În al treilea rând, uh, sunt de acord cu concurența pe piață și cu serviciile apoi, precum sănătatea, la care prefer mai degrabă modelul european pe care îl avem în anumite țări, atunci când ești bolnav poți să ai acces la îngrijiri medicale, nu aș vrea să trecem la modelul american în care europenii care se duc acolo când uh, o studentă sau când un copil se rănește pentru a putea intra în spital uh, să meargă cartea de credit pentru ca să se poată trata. N-aș vrea să văd așa ceva în Europa și statele membre sau cel puțin uh, în ceea ce privește comercializarea unor servicii, uh, au câteva lucruri de făcut de în ceea ce privește accesibilitatea pentru toată lumea și iau de aceea exemplul uh, serviciilor de sănătate. Noua directivă cu privire la pietele publice, un nou element fundamental, nu vreau să spun nimic pe dosul acestei afirmații cu care sunt de acord, cred că e vorba de o cooperare publică care este de asemenea necesară și aici este clar că trebuie să păstrăm capacitatea autorităților publice de a se aranja cum își doresc. Doamna Gebhardt, doamna Reda au spus același lucru înainte, domnul Kreuzmann sau doamna Rüle, sau mă gândesc, de exemplu, la Stadtwerkele din Germania. E foarte important ca autoritatea publică să organizeze servicii de bază, precum uh, distribuirea apei și energiei, pentru ca să se poată continua uh, cu serviciile pentru toată lumea. Și altceva important la care trebuie să avem grijă este aliniatul C3, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, un lucru absolut fundamental, la care însă trebuie totuși să ne asigurăm că există o echivalență. Vreau să mai dăm exemplul din îngrijirea medicală, de asemenea, există persoane care vin cu o recunoaștere prea rapidă a echivalării formărilor și uh, în domeniul sănătății poate că lucrurile sunt mai flagrante decât în alte domenii, dar este foarte bine să avem un nivel de cerere foarte ridicat, un nivel de calitate foarte ridicat. Cred că este foarte important să ținem la acest standard și nu trebuie să se facă concurență cu persoane care au competențe mai puține. Și un ultim punct din partea mea, nivelul de protecție, trebuie să dăm încredere consumatorilor în ceea ce privește piețele online aceasta înseamnă că astăzi, de exemplu, piața digitală are dificultăți în a ajunge la o viteză de curazieră bună, tocmai pentru că protecția nu este aceeași și costurile nu sunt similare și iată de ce probabil există o lipsă de încredere față de uh, comerțul online, pe care cred eu trebuie să îl încurajăm față de piața normală. Mulțumesc! Would anybody like? Mai dorește altcineva să intervină? Atunci revenim la raportare. Mulțumesc, președinte, le mulțumesc tuturor colegilor pentru remarcile pe care le-au făcut și aștept cu nerăbdare amendamentele lor ca să putem să discutăm și sper că vom putea continua cu aceste schimburi fructoase. Vom avea foarte multe lucruri, fără îndoială. Președinte, încă puțin. Am probleme să vă ascult și pe dumneavoastră și interpreta, așa că vă rog uh, intervenție fără microfon. Da, deci, spune vorbitoarea, amendamentele, aștept amendamentele până la următoarea plenară. Termenul este joia viitoare, la prânz, 14 octombrie. I understand that the Commission would like to take the floor. Am înțeles că și Comisia dorește să ia cuvântul. Am înțeles bine? Da. Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt șeful de unitate de la unitatea DG Trade, coordonare politică. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Îi mulțumesc uh, Comisiei IMCO pentru interesul uh, față de aceste negocieri și mulțumesc și raportoarei pentru munca depusă în acest dosar. Suntem și neconștienți de uh, ce conține acest raport în linii mari. Este importantă economia serviciilor în Europa și cred că raportul ar putea să insiste și pe acest lucru. Am auzit cifra de 70% în economia noastră, Alinauri se vorbește despre un surplus de miliarde de euro din bilanțul nostru comercial. El poate să crească tocmai dacă pot scădea barierele inutile față de străinătate. Iar apoi piața europeană este relativ deschisă serviciilor străine, însă, contrariul nu este întotdeauna adevărat, de aceea este vorba de un fel de situație inegală. Și apoi, care este fin scopul final al negocierilor? În primul rând, este acela de a deschide piețele, în așa fel încât și noi să putem merge pe piețele străine. Și apoi dorim să ne asigurăm că nu există discriminare atât. Noi nu abordăm ceea ce ține de reglementarea serviciilor. În momentul în care acceptăm că un operator străin poate să vină pe piața noastră, atunci acel operator în mod clar întotdeauna va fi obligat să respecte toate regulile, toate regulamentele europene, evident. Nu se pune deloc problema de a scădea nivelul de protecție sau dreptul sau a scădea din dreptul muncitorilor sau din drepturile consumatorilor. E foarte clar că toți trebuie să respecte aceste regulamente și toți semnatarii acordului TISA sunt conștienți de acest lucru. Încă un lucru privind serviciile publice este evident faptul că serviciile publice, indiferent dacă ele sunt cele care există acum sau cele care vor exista în viitor, nu sunt atinse de către acest acord. Nu am acceptat niciodată obligații în ceea ce privește serviciile publice, obligații comerciale și nu vom accepta nici în cazul TISA. În ceea ce privește lumea de aplicare, am înțeles că s-a vorbit uh, despre lista pozitivă foarte mult. De fapt, la TISA noi vom face ceea ce vom face și la TTIP. Vom avea o listă hibridă. Pentru tot ceea ce ține de accesul la piață, vom indica care servicii sunt deschise um, operatorilor străini. Va exista o listă pozitivă unde se enumeră ce servicii se acceptă pe teritoriul nostru și ce uh, servicii nu se află pe această listă nu vor fi permise. Această abordare a fost uh, a fost uh, aprobată și de către Parlamentul European vis-a-vis -vis de TTIP în rezoluție privind TTIP a Parlamentului din iulie anul trecut. Apoi, în ceea ce privește dreptul vindă la uh, dreptul la viața privată, bineînțeles, uh, toate aceste lucruri nu vor fi afectate de către acordul TISA. Iar apoi, în ceea ce privește transparența, într-adevăr, transparența este foarte importantă și pentru noi. Până în prezent am uh, prezentat Parlamentului toate documentele din aceste negocieri, însă, într-adevăr, că Documentele mai sensibile sunt rezervate, sunt rezervate membrilor grupului de monitorizare. Există o pagină dedicată TISA pe site-ul Comisiei. Acolo este prezentă oferta inițială a Uniunii Europene în cadrul acestor negocieri. Acesta este un document foarte important pentru că acolo putem vedea exact uh, ce rezerve avem noi vis-a-vis -vis de serviciile publice. Acestea fiind spuse, vreau să mai spun câte ceva despre transparență. Săptămâna aceasta și săptămâna viitoare Comisia va prezenta o comunicare cu privire la noua strategie comercială și și acolo vom aborda, într-o parte substanțială a comunicări, chestiuni care țin de transparență și um, comisarul nostru va explica aceste lucruri mai în detaliu în zilele care urmează și acest lucru va avea un impact și asupra transparenței în cadrul negocierilor TISA. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Um, so we'll move... Să mergem mai departe, urmează momentul controlului legislativ. De competența IMCO este problema care ține de ghișeele unice. Acestea au fost uh, înființate în cadrul directivei privind serviciile. Ele au rolul de a ajuta atât întreprinderile cât și consumatorii să înțeleagă mai bine diversele drepturi sau obligații pe care le au în momentul în care operează pe piața unică internă. Eurochambra a organizat un studiu recent cu privire la punerea în aplicare a ghișelor unice. Eu bun venit secretarul general de la Eurochambra, Alo? Da. Iată-te acolo. Nu avem suficientă interpretare și avem scaune mult prea mici, dar îi urez bun venit lui Arnaldo Abruzzini, care ne va face o prezentare și urez bun venit și domnului Claire Biuri de la Comisie. Dumnezeu este director de la Directoratul E-Modernizare a Piețe unice de la DG Grow. Dacă am înțeles bine, doamna Berry va prezenta rezultatele studiului uh, de la DG și apoi domnul Abruzzini va prezenta rezultatele studiului lor de la Euroșambră cu, cu clienții fictivi. Le mulțumesc foarte mult celor de la Euroșambră pentru acest studiu și acum am să dau cuvântul domnului Clarberry. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc să fiu, pentru că m-ați invitat aici, pentru ca să discutăm astăzi, în această după-amiază, așadar, cu Euroșambră. Ghișeul unic este unul din beneficiile cele mai importante pentru um, afaceri care beneficiază din, de directiva serviciilor. E vorba de, de beneficii din costurile administrative, dar și din punct de vedere al um, timpului pe care întreprinderile trebuie să îl petreacă pentru aceste costuri de reglementare. Suntem foarte bucuroși că avem modelul uh, ghișeelor unice și ne bucurăm foarte mult că am venit în această după-amiază să putem să vă spunem care sunt progresele care s-au făcut de ultima dată când ne-am întâlnit. Un lucru pe care Comisia este conștientă că trebuie să insiste este că companiile evaluează aceste ghișee unice nu în funcție de servi- directiva serviciilor, ci în funcție de nevoile lor, dacă este sau nu un instrument practic de a-și facilita activitatea. În primul studiu pe care l-a făcut Comisia în 2012, cu privire la ghișeele unice, am avut uh, mai multe rezultate foarte importante și am încercat de atunci uh, să avem uh, un rezultat mai integrat și să încercăm să avem uh, o abordare care să se, uh, să se potrivească mai mult cu nevoile întreprinderilor. Ceea ce am făcut este că ne-am pus de acord pe o carte cu statele membre. Această carte se concentrează pe trei domenii. În primul rând, extinderea domeniului de aplicabilitate al serviciilor care sunt acoperite de, deci, de această directivă, de um, unic, dar pentru a încerca să acoperim de, și uh, serviciile, uh, alte servicii publice și așa mai departe. Avem și probleme tehnice cu privire la procedurile online. Uh, trebuie ca companiile să poată să aibă acces la proceduri în internet și um, este important ca acest un instrument să fie multilingv și să fie foarte ușor de mânuite către consumator. O să vă spună colegii mei acum câteva uh, cuvinte despre cum funcționează acest uh, sistem și doamna Buțin de la Euroshambles va vorbi despre felul în care se folosește acum acest sistem. Bineînțeles că vă stăm la dispoziție să vă răspundem la întrebări sau să acceptăm sau să ascultăm comentarii din partea deputaților din această comisie. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Claire. Mulțumesc. Obiectul uh, studiului nostru de impact a fost să vedem care este situația ghișeelor unice și cum au evoluat ele dacă ne uităm comparând cu carta. Dacă ne uităm la cele două elemente ale cartei, în primul rând uh, conformitatea cu directiva ale serviciilor, adică partea obligatorie și partea a doua, partea voluntară cu privire la serviciile uh, Uh, care s-a făcut uh, pe testarea pe calculator. Având în vedere ghișeele unice, a fost analizat și un alt aspect, ce anume să se vadă cum se face legătura cu inițiativele de e-government din mai multe state membri. Comisia a trimis în acest sens un chestionar către toate statele membre și în urma rezultatelor pe care le-a primit, s-au făcut uh, interviuri din partea Eurochamber cu Germania, Croația, Danemarca și Polonia pentru ca să primim mai multe informații despre aceste, folosirea acestor uh, ghișee unice. Ideea a fost de asemenea să vedem cum uh, rezolvă statele membre problema uh, semnăturilor electronice, identificării electronice și cum se folosește aceasta și la utilizatorii străini. Ceea ce s-a constatat este că 17 din cele 27 de state membre consideră punctele ghișeele unice ca o parte din strategia de e-guvernare a țărilor, ceea ce ar îmbunătăți, bineînțeles, aceste puncte uh, unice, aceste ghișee unice și nu ar rămâne o inițiativă doar uh, rezumată la un uh, stat membru. În ceea ce privește cu aspectele legate de plăți, s-au studiat patru aspecte, patru domenii și um, s-a cerut, de exemplu, ca să se verifice în primul rând acele puncte de contact ghișeele din statele membre și două altele din alte două state membre. Contractul a fost uh, oferit Capgemini și Eurochambre în uh, legătură cu criteriile de uh, calitate și uh, disponibilitatea informației. Aceasta se referă în primul rând la gradul de informații disponibile, la structura informației și la cât de ușor este pentru utilizatori să uh, navigheze pe internet și deci cât de important este să folosești serviciile de uh, instant search. S-a ajuns la concluzia că există o prăpastie foarte mare între informația cu privire la cerințele generale, pe care, după cum vedeți, cu 71% pentru registrarea companiilor este o rată foarte bună, dar mai ales informația specifică sectorului, sectorului permise și uh, autorizații în care foarte multe state membre nu au oferit uh, autorizațiile care trebuiau. De asemenea, autorizațiile lipsesc de multe ori sau nu sunt complete și nu sunt adoptate la, adaptate la nevoile utilizatorilor. Dacă vedem că statele membre decid să-și organizeze site-ul în conformitate cu uh, nevoile uh, businessilor uh, și businessului mediului de afaceri, vor vedea că sunt mult mai departe decât celelalte state membre. Cipru, Luxemburgul și Irlanda sunt cei mai buni și Austria, Germania și Grecia sunt pe ultimul loc în acest domeniu. Avem uh, o prăpastie foarte mare între navigarea, pe de-o parte, care duce la 68% de participare și informația disponibilă, care este numai în proporție de 53%. Dacă trecem mai departe la criteriul al doilea, și mă refer aici la tranzacționalitatea e-procedurilor, aceasta nu acoperă numai uh, e procedurile care tare, ci și tranzacționabilitatea acestea, adică dacă sunt cu adevărat, uh, de fapt, servicii uh, online, adică capacitatea de plată și uh, trasabilitatea. Lipsesc însă foarte multe încă în acest domeniu, mai sunt multe de făcut, deși performanța medie este de 61%, există o diferență foarte mare între mai multe state membre, dacă luăm, de exemplu, Estonia, Norvegia și Suedia, care au un scor de peste 80% la acest capitol, în timp ce cu 61% scorurile foarte joase sunt extrem de joase. Ne-am uitat și la această diferențiere între e-completion și am cerut um, studiului să se identifice um, mai multe niveluri de maturitate. Întrebarea era dacă serviciul este online, în primul rând, dacă doar informația este online sau dacă este vorba de o tranzacție unilaterală, adică se pot uh, descărca documente, printa și apoi uh, completa și trimite pe mail, aceasta se poate face, trimitere pe e-mail sau trimitere prin poștă, sau dacă se poate, totul face interactiv pe internet, uh, în interacțiune cu autoritatea respectivă. Ceea ce am văzut atunci când vorbim de tranzacționabilitatea e-procedurilor, constatăm că acestea sunt proceduri foarte generale pentru înregistrarea companiilor, dar uh, și aceasta la nivel local și regional însă nu poate să se găsească totul online. Al treilea criteriu este unul care aduce cel mai prost scor, 41%, adică accesibilitatea pentru utilizatori străini. Foarte puține lucruri au fost considerate aici. În primul rând trebuie să ne uităm, de exemplu, la finalizarea e-procedurilor pentru utilizatorii străini, acoperirea lingvistică și diferența dintre instituții și serviciile la graniță. Aceasta este foarte importantă, de exemplu, în cadrul directivei serviciilor. Acum mai vedem și că din ce în ce mai multă informație este disponibilă într-o limbă străină. De aceea, statele membre putem spune că încearcă să răspundă criteriilor voluntare din cadrul cartei, însă, din păcate, calitatea informațiilor nu este întotdeauna la nivel și nu întotdeauna avem toată informația disponibilă într-o limbă străină. Am văzut de asemenea că există o îmbunătățire clară la statele membre în ceea ce privește distinția dintre uh, prevederea de transfrontalieră și cea națională și mai ales în legătură cu procedurile e electronice în, în, pentru protecția utilizatorilor există însă multe de făcut. Dacă ne uităm acum la finalizarea procedurilor, atât la nivel național cât și la nivel transfrontalier, vom putea vedea o diferență foarte mare în ceea ce privește ceea ce este disponibil pentru un ofertant de servicii la nivel național și ceea ce este posibil pentru unul la nivel uh, transfrontalier. În general, foarte multe din proceduri uh, sunt disponibile pentru, proceduri, pentru operatorii naționali, dar nu pentru cei străini de obicei. Dacă ne uităm la criteriul uzabilității, care de fapt studiază serviciile de asistență și folosirea acestora, uh, disponibilitatea lor, și viteza la care se lucrează. Desigur că și aici se constată foarte multe diferențe, mai ales atunci când e vorba de serviciile asistate. Mă gândesc aici, de exemplu, la numărul de canale de comunicare pe care le avem, deși um, există o diferență de calitate foarte clară între statele membre, iar diferența între aceasta și uh, utilizatorii străini este că de fapt, serviciile nu sunt uh, disponibile într-o limbă străină. Consumatorii, de asemenea, consideră că este foarte dificil să estimeze cât de mult timp și de efort este necesar pentru a putea finaliza aceste proceduri online. Acum, dacă ne uităm la performanța generală a punctelor de ghișee sau ghișeelor unice, vedem că lucrurile nu sunt neapărat roz, ceea ce nu înseamnă nici că este o situație foarte proastă, nici bună. Avem mai multe state membre peste medie, și din păcate avem două state medie care sunt uh, medie și au sub 40%. Aceste procentaje au fost puse de comun acord cu statele membre. Sub 4%, uh, 40% înseamnă slab, peste 75% înseamnă bine și tot ceea ce se află între ele este mediu. Și acolo se află și majoritatea statelor membre. Trebuie să spunem însă că dacă ne uităm la acest tabel, și comparăm, de exemplu, cu tabelele anterioare, vom putea vedea că nu se poate compara una cu una, pentru că există o diferență de valoare acum, pentru că s-au dat mai mult punctaj, de exemplu, prevederilor informaționale și procedurilor decât accesului pentru străini. Și ultimul criteriu de care trebuie să ținem cont este uzabilitatea. Acum, uh, celelalte distinții care s-au făcut în acest studiu sunt legate de diferența dintre obligatoriu și voluntar la cerințe. Ceea ce vedem uh, este că statele membre au un scor foarte bun sau măcar un scor bun în uh, ceea ce privește aspectele voluntare, mult mai bun decât la obligatorii. Și de ce? Pentru că de fiecare dată când e vorba de o procedură, statele membre necesită, au nevoie să stabilească această procedură online în schimb, cerințele directivei serviciilor și mai ales uh, sectorul, uh, cele specifice sectorului, au, aduc cu sine mai puțin volum de muncă și deci statele membre au o tendință mai mică de a pune în aplicare aceasta. Este însă foarte, o provocare foarte mare pentru ca informarea, formația și procedurile să fie respectate și în același timp și uh, standardele minime să fie respectate și cam atât am avut eu să vă prezint. Vă mulțumesc. Thank you. And now you, Sean. Okay. Thank you. Thank you very much, Madam. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Bun venit în realitate, aș spune comunitatea de afaceri din Europa și-ar dori să vadă uh, lucrurile uh, funcționând, adică la șase uh, ani după implementarea directivei privind serviciile, constatăm că ceea ce a fost creat ca instrument principal pentru a stimula integrarea comunității afacerilor din Europa și în alte state membre decât uh, statul de reședință nu funcționează așa cum ne-am fi dorit. Cifrele care au fost menționate mai degrabă sunt o decepție. Cam 50% este media uh, uh, măsurilor care funcționează și care au fost prevăzute în această directivă. Nu suntem deloc bucuroși de rezultatele uh, acestui studiu, dar noi am efectuat și uh, alte studii legate de barierele specifice pe care le întâmpină oamenii de afaceri care acționează transfrontalier. Și nu ne surprinde că rezultatele sunt asemănătoare cu cele care uh, făceau uh, parte din studiul anterior. Există o deziluzie la nivelul afacerilor um, legate de uh, modul în care s-ar putea that instruments asimila și reglementa măsurile și modalitățile de funcționare în toate statele membre. Deci este nevoie de acest ghișeu unic care însă să fie implementat și care să fie utilizabil de către comunitatea oamenilor de afaceri. Aceea, acesta este fundalul și am face patru recomandări principale pe care dorim să vi le aducem la cunoștință. Prima, noi am adoptat și ne bucură eh, că și Comisia ne susține o toleranță zero pentru cei care nu se conformează. Noi adaptăm liniile prevăzute de această directivă astfel încât să înlăturăm diferențele existente între statele membre, dar la șase ani după termenul limită de implementare solicităm acum o susținere și o atitudine mult mai fermă din partea Comisiei față de statele membre care nu se conformează. Pentru că uh, N-are rost să ne plângem după aceea că uh, cetățenii și companiile nu uh, pot beneficia și uh, nu se pot bucura de valorile europene. Dacă noi nu acționăm, Uniunea Europeană nu va putea să își valorifice importanța pe care o are. Trebuie să existe și un nou cadru de reglementare pentru o abordare mai cuprinzătoare pentru serviciile online am văzut că nu există o diferență între partea obligatorie și cea voluntară a serviciilor care uh, pot fi furnizate de către ghișeul unic. Asta înseamnă că uh, diviziunea existentă este într-o oarecare măsură artificială și uh, trebuie să uh, existe până la urmă un studiu uh, în care aspectele voluntare și obligatorii până la urmă să poată fi unificate într-un fel, pentru că este nevoie de un serviciu care să fie prietenos față de utilizator și care să fie viabil. Iar o a treia sugestie pe care doresc să o fac. Ghișeul unic trebuie să fie astfel croit încât să corespundă necesităților utilizatorilor finali. Nu trebuie doar să um, reflecte un mod de gândire, pentru că asta nu ajută foarte mult. Trebuie să existe uh, uh, mai multe proceduri care să uh, poată permite utilizarea online și asta ar fi în ajutorul uh, celor care doresc să acționeze astfel. Trebuie să îmbunătățim și interoperabilitatea, pentru că uh, multe state uh, membre au diverse puncte de acces, care însă fiecare acționează ușor diferențiat de fapt trebuie să existe un ghișeu unic care ă, într-adevăr să fie uniformizat. Nu în ultima instanță, este nevoie de o revizuire tip peer-to-peer, -peer, pentru că dacă întrebăm reprezentanții statelor membre și responsabilii din statele membre care trebuiau să implementeze ghișeul unic, ne vor spune că ei sunt destul de mulțumiți de rezultate, dar noi trebuie să facem uh, o comparare între egali și eventual să arătăm cu degetul pe cei care nu s-au conformat, pentru că doar în felul acesta putem să îmbunătățim lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult! Questions? Întrebări? Catherine. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și prezentatorilor. Rezultatele sunt decepționante. Există că există în continuare disparități între state. Există chiar uh, state care nu s-au conformat deloc. Deci, Irlanda se pare că uh, este, uh, funcționează foarte bine, Germania mai puțin. Sunt rezultate bizare. Inițiativa de a face această analiză a fost foarte binevenită. Dar Comisia uh, ar uh, trebui uh, să um, controleze mai bine modul în care această directivă a fost implementată și până la urmă dacă acele aspecte care erau voluntare de asemenea au fost luate în considerare sau nu. Iar această comparație, studiu între egali, într-adevăr trebuie să fie efectuat, pentru că trebuie să ne gândim cum putem să stimulăm statele membre până la urmă să aplice regulile pe care le-am elaborat. Pentru că dacă fiecare stat membru până la urmă construiește ceva diferit de celelalte state, Trebuie să ne întrebăm uh, dacă aceasta poate fi calea, dar oricum acolo unde uh, există o practică pozitivă, am putea să valorificăm acest, acel tip de best practice și în celelalte state. Este însă foarte bine că ne punem această problemă pentru că toți ne dorim ca ghișeul unic să funcționeze și uh, 2009, uh, când această directivă a fost adoptată, speram ca lucrurile să poată să se transforme într-o realitate mult mai repede. Deci, uh, sperăm ca ă, data viitoare, când vom mai avea un raport pe această temă în comisia noastră, procentajul de reușită să fie mult mai ridicat, nu 15%, ci 80% sau mai mult. Thank you. Um, yes, we hear that the situation... Mulțumesc. Da. Am aflat că situația nu este foarte bună, dar noi am vorbit deja în repetate rânduri despre aceste probleme. Iar când se spune că piața unică nu funcționează bine, că uh, aceste ghișe unice nu funcționează în baza acelorași reguli în diversele state membre, puteți să ne dați un exemplu care ar putea fi prioritatea care să se afle acum în centrul uh, preocupărilor, uh, care este principala piedică în uh, lumea afacerilor legată de acest ghișe unic. Cei de la Chambre poate pot răspunde. Can, can I ask some questions and, and I, I find this again and again business foarte frecvent reprezentanții uh, din business vin la mine și îmi spun uh, vrem să ne lămurim în legătură cu ghișeul unic, sunt niște dispoziții locale, sunt unele general valabile deci, dacă am nevoie de diverse uh, documente, de certificate diferite, de diverse uh, teste și garanții, uh, vreau să uh, știu uh, unde găsesc uh, lista acestor documente și este vital să existe uh, un asemenea ghișeu unic uh, în Europa, mai ales într-o lume digitalizată. Ne dorim informații clare. Iată, au trecut șase ani de când am încercat să stabilim niște reguli în acest domeniu și chiar în statele eh, cele mai eh, funcționale informațiile sunt greu de găsit. Dacă eu intru pe un site și știu că există lacune, n-aș mai avea încredere deci dacă intru pe un site din Luxemburg și știu că nu pot să mă bazez 100% pe ceea ce primesc ca informații, ehm, nu voi mai avea încredere și mă întreb cine eh, eh, plătește și se pare că au fost folosiți și eh, bani din bugetul european. Deci ar trebui să vedem cum ne valorificăm banii mai bine. După aceea, Dacă lucrurile ar fi funcționale, dacă am putea veni în întâmpinarea lumii afacerilor și a consumatorului mai bine, ă, care sunt golurile care trebuie să fie umplute? După aceea, care este părerea dumneavoastră în legătură cu implementarea unor reglementări? și uh, sancționarea, menționarea celor care au păcătuit, pentru că trebuie să putem acționa și prin această formulă naming and shaming. Deci, dacă cine nu se conformează, ar trebui să poată, într-un fel, să fie sancționat. Dacă cele mai funcționale state din Europa ă, nu s-au conformat, cum putem acționa pentru a schimba lucrurile. Pentru că eu înțeleg foarte bine de ce uneori uh, anumite state recurg la o legislație națională specifică. Dar uh, nu cred că aceasta este în principal cauza pentru lipsa transparenței. Does anybody want? Mai dorește cineva să intervină? Bun, deci cred că cea mai importantă întrebare a mea a fost ce mai putem face ca să vă ajutăm? Îmi cer scuze, spune cineva din sală. Dar tot vorbim despre aceste ghișe unice și în continuare avem diverse puncte de contact, diverse ghișe și așa mai departe. Cum am auzit despre acest gateway al pieței unice, despre care vorbește doamna comisar Biencovska, le putem uh, lega pe cele două. Cum se va întâmpla acest lucru în cele 28 de state membre? Ce mai înseamnă un punct unic de contact, un ghișeu unic, dacă există atâtea ghișe? Președinte, într-adevăr, este o întrebare foarte bună. Oamenii vin la noi, la deputații europeni, cu câte o întrebare și nu știu dacă trebuie să se adreseze uh, autorităților locale sau altcuiva. Deci uh, oamenii care au toate aceste întrebări nu văd ghișeurile, ghișele unice drept uh, ca făcând parte din aceleași categorii legale în care le-am inclus noi. Dar acum voi da cuvântul invitațiilor pentru răspunsuri. Doamnă președinte, într-adevăr ați conturat aceeași imagine ca și mine prin cuvintele dumneavoastră. Aș dori să subliniez câteva aspecte. În primul rând, care sunt prioritățile pe care și le-ar dori întreprinderile într-un ghișeu unic funcțional. În primul rând avem disponibilitatea și accesibilitatea informației. Dacă țineți seama de cartea despre care am vorbit adineori, chiar și în ceea ce privește disponibilitatea și accesibilitatea, am avut un procentaj foarte scăzut de conformare. Însă, odată ce ai informațiile la dispoziție, omul își dorește și să ducă la bun sfârșit procedura online. Nici o, nici o întreprindere și nici un afacerist nu este deconectat la ora actuală, în zilele noastre, de internet. Cea mai ușoară metodă de a duce la bun sfârșit o procedură este online. Astfel s-ar economisi bani, timp și efort. Dar ca să faci acest lucru, e nevoie să ai un formular pe care, îl poți complet, pe care să-l poți completa. Noi cum am înțeles? În ciuda faptului că se fac în acest parlament atât de multe comentarii înțelepte, în realitate, în momentul în care analizezi punerea în aplicare din statele membre, deja se vorbește o cu totul altă limbă. Și aici nu mă refer doar la limba propriu-zisă, și la spiritul în care se pune în aplicare măsura. Un al doilea lucru pe care doream să-l subliniez este evaluarea interpares. De ce este atât de important să avem, să avem această evaluare interpares? În primul rând, ea ar trebui să fie încadrată într-un dialog mult mai structurat cu statele membre. După cum spuneam adineaori, dacă vorbim cu omul care se ocupă de ghișeul unic dintr-un stat membru, el este mulțumit de realizările sale, însă dacă facem o comparație între cele 28 de state membre, vedeți ce grafice dezamăgitoare avem reprezentat. Comisia Europeană a avut acest uh, proiect pilot cu, state, cu 10 state membre, dacă nu mă înșel. A organizat un dialog structurat pentru găsirea problemelor și pentru găsirea punctelor unde se poate ameliora. Acest lucru este foarte important, dar ulterior trebuie să verificăm acest lucru nu doar cu administrația publică, ci și cu utilizatorii finali. Ei sunt cei care sunt afectați dacă facem ceva bine sau rău. Dacă creezi un website pentru clienții tăi și clienții îți spun că nu înțeleg nimic din ce acolo, e prea complicat, nu pot să fac nicio comandă, nu pot să mi trimit un formular. Ce faci atunci? Încerci să te adaptezi și să îți schimbi website-ul. Noi nu avem o situație deloc diferită aici. Noi încercăm să îmbunătățim situația, să înțelegem mai bine nevoile și cerințele. Chiar și în cazul cel mai bun din cele două țări cu 75% conformitate, înțelegerea felului în care se furnizează informații nu este optimă pentru utilizatorul final. Vă mulțumesc. Bun, deci să ne concentrăm pe utilizatorul final. Acum dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne-ați întrebat foarte clar ce poate Parlamentul să facă. Aici avem câteva lucruri. În primul rând, creșterea gradului de conștientizare cu privire la ghișeurile, unice. Președinte pe nu am să cresc gradul de conștientizare dacă el nu funcționează. Am făcut acest lucru foarte mult, dar nu funcționează. Comisia, Permiteți-mi să vă explic de ce este important să crească gradul de conștientizare. Cu cât sunt mai utilizare, cu atât putem aplica mai multă presiune la nivelul statelor membre să îmbunătățească aceste sisteme. Dacă crește gradul de utilizare, atunci putem aplica mai multe presiuni asupra statelor membre. Ideea cu arătatul cu degetul este o idee bună, tocmai de aceea Datele de la ora actuală sunt așa cum sunt ele. Trebuie să vedem care sunt diferențele între statele membre, care sunt cei care performează foarte bine și care nu se descurcă la fel de bine. De multe ori, diferențele dintre statele membre provin din diferențele de organizare de la nivel local și regional. Însă, Catherine, ai vorbit despre Irlanda și ce se întâmplă în Irlanda. Care este dificultatea acolo? Site-urile sunt uh, user-friendly și au foarte multe informații, dar nu există proceduri. Este nevoie de o investiție foarte mare ca să se ducă la bun sfârșit uh, sistemul de e-procedures, de um, proceduri uh, făcute online, însă în Irlanda acest lucru nu a făcut parte din planul de acțiune. În al treilea rând, doamne președinte, la ora actuală, statele membre finanțează aceste lucruri. Avem anumite fonduri pentru EADAS și pentru e-semnătură, dar la ora actuală statele membre uh, finanțează cel mai mult uh, acest sistem. Sperăm ca pe viitor să obținem finanțare COSME și fond, fonduri structurale. Statele membre vor putea să folosească aceste fonduri pentru că e-guvernanța și e-administrația este ceva care poate fi inclus în um, fondurile regionale. Acum să vă spun ce a făcut Comisia până acum. Am, ne-am pierdut răbdarea cu anumite state membre și am uh, inițiat proceduri de încălcare împotriva a 10 state și am spus că dacă nu dacă nu uh, înregistrăm îmbunătățiri, atunci vom putea merge la Curtea de Justiție. Din felul în care am prezentat informația, veți vedea că această divizie între directiva privind serviciile și alte domenii a devenit artificială. Nu a făcut față trecerii vremii. Trebuie să scăpăm de această diferențiere artificială. Am făcut acest lucru în practică și întrebarea este dacă nu cumva ar trebui să facem acest lucru și din punct de vedere juridic. Ați menționat și portalul unic digital pe care l-a menționat doamna comisar. Lucrăm la acest lucru. Va fi un singur punct de contact. După cum a spus domnul Abruțini, el va fi foarte important pentru afaceri, pentru că întreprinderile nu vor trebui să meargă în mai multe locuri, vor avea un singur portal unde vor putea, de unde vor putea să meargă unde au ei, ele nevoie. Bineînțeles, ghișele unice trebuie să fie user-friendly și să fie informative. După aceea ați spus că există puncte, ghișe unice pentru construcție, pentru bunuri, nu doar pentru servicii. Și toate aceste lucruri sunt abordate către DigiGrow. Vom face pentru început o îmbinarea tuturor acestor, punct, a tuturor acestor ghișe unice în cadrul portalului uh, pentru piața unică digitală. Și atunci, într-adevăr, vom avea un ghișeu unic. Președinte, da, într-adevăr, îmi cer scuze pentru faptul că m-am răstit adineori, dar eu nu accept ideea ca deputații europeni să promoveze ceva ce nu funcționează, ceea ce nu funcționează. Da, aici trebuie să le cerem statelor membre și guvernelor locale să, să facă sistemul să funcționeze, dar deja, iată, au trecut șase ani și nu funcționează. Dar eu vreau să știu dacă putem face mai multe în așa fel încât să le cerem celor responsabili în statele noastre membre să îmbunătățească sistemul. Studiile dumneavoastră au uh, subliniat diverse probleme. Pe baza acestor informații, trebuie să ne spuneți cum putem merge noi, eurodeputații, la noi în uh, circumscripțiile noastre și să aplicăm presiune și unde. Vin întrebări veritabile din partea alegătorilor și noi dorim să știm cum putem să le adresăm. Trebuie să existe o metodă mai bună decât aceasta cu care am încercat în ultimii șase ani. Comisia, am o sugestie foarte specifică. Am dorit să subliniez faptul că e nevoie de creșterea gradului de conștientizare, pentru că, într-adevăr, această comisie a fost uh, foarte activă în acest domeniu în trecut și președintele anterior al acestei comisii a fost un adevărat campion al promovării îmbunătățirii sistemului. Deci nu doream să cert parlamentarii, doream să încurajez parlamentarii, europarlamentarii să con- să-și continue eforturile. Când discutați cu administrațiile locale din statele membre de unde veniți, vă rog să puneți presiune pe această chestiune. Președinte, vă mulțumesc. Aș trebui să cer comisiei să ne trimită aceste informații, de deci să trimită aceste informații în mod direct fiecărui europarlamentar de să trimită informațiile relevante pentru statul membru către fiecare europarlamentar în parte. Văd că lumea din sală aprobă. Deci trimiteți aceste informații pe stat membru și mai departe. Să da, aici este vorba de diseminarea informațiilor. Într-adevăr, noi întotdeauna suntem pregătiți să diseminăm informații și să conștientizăm, să creștem, creștem gradul de conștientizare în rândul cetățenilor. Îi tot informăm, cu privire la diversele puncte de contact, cu privire la diversele ghișee, dar important ar fi ca la nivel european să existe un astfel de portal, care apoi să fie împărțit pe țări. Dar noi acum promovăm 100 de adrese și este foarte cronofag totul. Așadar, ar fi util să simplificăm cumva procedura. Um, I um, recalled that the Commission came and brought us a very helpful video last time to explain how. Cred că data trecută ne-ați arătat un video foarte util în care am uh, văzut exact uh, ce vreți să faceți cu uh, acesta, pentru că vreți să-l produceți poate într-o variantă mai puțin uh, densă. Știu că data trecută am avut probleme, dacă ați putea eventual să ni-l uh, transmiteți, ar fi bine. Virginie, am o întrebare către comisie, pentru că mi-amintesc că a existat un site unic în legătură cu ghișeul unic, o rețea și vreau să mă asigur că există și care este cea corectă. Comisia, dacă poate să revină. Da, în legătură cu ceea ce s-a spus până acum. Um, acesta este motivul pentru care vrem să avem un ghișe unic. O să decidem care sunt uh, care este calea de accesare și decizia finală însă s-a luat deja. În ceea ce privește videoul, da, am lucrat la acel video și o să încercăm să-l transmitem săptămâna aceasta. Avem uh, rețeaua EUGO, în primul rând, pentru punctele de, pentru ghișeile, ghișele unice și avem uh, însă și alte ghișee unice uh, pe care putem să le folosim. Ok. Thank you very much. Mulțumesc. We hear, we, we hear very, very much the need to improve this and the need. Trebuie într-adevăr să îmbunătățim uh, aceste facilități și trebuie să facem uh, progrese și ne bucurăm foarte mult să să putem să nu mai așteptăm încă o dată șase ani pentru ca să continuăm. Okay. Um, So, welcome to Johanna Shitskotska. O salut pe Johanna Shitskotska. Sper că am uh, pronunțat cât de cât corect măcar, șef de unitate pentru mobilitate și industria automobilă din uh, partea Digi Market, Antreprenoriat și IMM, adică Digi Grow de la Comisie. Comisia noastră dorește să fie informată despre ultimele evoluții cu privire la situația din comisie și despre ce face comisia pentru a putea combate emisiile din uh, vehiculele ușoare și de pasageri. Ne-am amintit cu toții, cred, că această comisie s-a întâlnit deja cu dumneavoastră înainte de scandalele care uh, au izbucnit în ultima vreme și am discutat deja nevoia de a amenda metodele actuale în ceea ce privește emisiile din partea acestor vehicule, Aceasta se leagă așadar de responsabilitatea noastră cu privire la omologarea de tip și legislația pe care o punem noi în mișcare, în care suntem implicați foarte concret, în punerea în aplicare, deci a legislației care există pentru ca astfel de vehicule să intre pe piață. Ce dorim să facem? Am avut o dezbatere la plenară săptămâna trecută, am auzit din partea doamnei comisar că Uniunea Europeană nu a avut competența pentru a putea conduce o investigație și că a treb- nu a putut să se facă o investigație la nivelul celor 28 de state membre. Am vorbit despre noile puteri în supravegherea piețelor și sunt convinsă că vom putea să mai discutăm despre aceasta în comisia noastră. Am vrea să înțelegem așadar mai mult despre ceea ce faceți dumneavoastră pentru ca să amendați metodele actuale și uh, vreau să știu și ce informații ați primit despre, de la companii cu privire la testarea noilor metode în uh, contextul scandalului uh, actual. Suntem conștienți de asemenea că cu aceste noi proceduri de testare pe care vor trebui să le punem în practică până la sfârșitul anului. Va trebui ca și uh, uh, producătorii să respecte aceste noi standarde și știu că mulți spun că au nevoie de aceste noi standarde cât se poate de repede, tocmai pentru că nu mai au timp deloc și s-ar putea să fie o mare provocare pentru ei să uh, poată să respecte acest termen. Deci când comisia a venit uh, în septembrie, cred, la um, com, la comisia noastră, am spus atunci că trebuie să fim mai implicați în ceea ce se întâmplă pentru ca lucrurile să poată evolua și uh, sperăm ca uh, acest lucru să se dezvăluie cât mai repede. Vă dau cuvântul acum pentru ca să vă faceți prezentarea, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, Vă mulțumesc pentru că ați dat Comisiei oportunitatea de a vă transmite informațiile de ultimă oră cu privire la pachetul cu privire la emisii, pentru că vorbim aici de un pachet întreg și uh, mă voi referi apoi și la celelalte elemente cu privire la ceea ce a spus dumneavoastră în introducere. Dar haideți să spun ce s-a întâmplat între septembrie, când ne-am întâlnit aici, și astăzi. În primul rând am subliniat că vorbim despre un pachet de măsuri am început, de fapt, această activitate anul trecut și am adoptat primul pachet care se referă la metodele noi de testare în mai anul acesta, care acum este exact uh, la control pentru Parlament și uh, Consiliu. Apoi lucrăm acum la al doilea pachet uh, pentru care încercăm să nu depășim anumite limite de emisii și voi explica mai multe în legătură pachet, iar anul viitor așteptăm să se lucreze și la metodele de testare și la limite, dar nu în ultimul rând, ci în finalul anului vom vrea să discutăm despre conformitatea și omologare. Vrem, acum acesta este calendarul nostru. De ce vorbim despre cercetare și dezvoltare și de ce este un subiect atât de important? Bineînțeles, datorită problemelor foarte grave cu calitatea aerului și mai ales din cauza NOx-ul, X-ului, care uh, provin mai ales din motoarele pe motorină, pe diesel. În cadrul legislației pe Euro 5, Euro 6, la care lucrăm acum, încercăm deci să avem mai multe măsuri uh, complementare. În ceea ce privește al doilea pachet uh, care a fost dezvoltat astăzi, Celelalte aspecte care vor trebui să fie acoperite pentru ca procedurile de testare să funcționeze este ca să se țină cont de datele și de timpul necesar pentru a le implementa și va trebui să fie clar cât timp avem la dispoziție pentru ca să le implementăm și apoi care sunt parametrii specifici pentru aceste teste, care sunt factorii de conformitate și uh, limitele. Aceasta este ceea ce am discutat de fapt și în ultimele săptămâni. Dorim să finalizăm acest pachet cât se poate de repede, în secunda în care vom avea un feedback din partea statelor membre oricum. Vom putea să discutăm uh, opinia Comisiei despre cum trebuie să fie structurat acest pachet săptămâna viitoare. Până în 16 octombrie vom putea să dăm uh, și feedback pe această temă și după ce am analizat această contribuție o să putem să acționăm cât se poate de repede pentru a vota în comisie, pentru că e vorba de un pachet în comitologie, de deci statele membre trebuie să voteze și ele. Trebuie să facem propuneri uh, până la sfârșitul lunii. Dacă reușim uh, să uh, rezolvăm problema până la sfârșitul lui octombrie, atunci regulile s-ar putea să se aplice deja de anul viitor. Cam aceasta era starea de fapt de acum, asta este ceea ce încercăm noi să facem în următoarele săptămâni. În ceea ce privește alte elemente pe care le-am anunțat deja și care au fost deja transmise. E vorba de data intrării în vigoare, anul viitor și, într-adevăr, deja în comunicarea CARS 2020, care a fost deja um, transmisă de către Comisie, se specifica că anumite limite care nu trebuie depășite trebuie să fie introduse la trei ani după intrarea în vigoare a limitelor Euro 6, așa cum este prevăzută de legislația Euro 5, Euro 6 ceea ce ne ajută, duce la 2017, într-adevăr. Abordarea pe care a propus-o Comisia implică faptul că um, aceste pachete vor fi introduse într-o primă etapă, în anul viitor va fi prima, primul termen și după aceea o perioadă de tranziție care va permite producătorilor de mașini, de automobile să introducă tehnologia necesară și uh, limitele sunt uh, stabilite la 8 mg pe kilometru. Acesta este factorul de conformitate numărul 1 și uh, apoi urmează și anumite mici diferențe statistice de care se ține cont. Trebuie să încercăm să prezentăm acest lucru în textul de reglementare și uh, așteptăm ca această discuție să fie finalizată în următoarele zile și săptămâni. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră cu privire la măsuri, măsuri luate de statele membre în cadrul investigațiilor actuale, Comisia nu are puterile de investigare necesare acum și va trebui să se bazeze pe informațiile pe care le primește de la statele membre. Așa cum a subliniat-o și doamna Biencosca la întâlnirea noastră cu dânsa săptămâna trecută, trebuie să coordonăm măsurile de investigație naționale care sunt conduse de către statele membre la comisie, să le gestionăm și să avem și o platformă de schimb de informații la care ne așteptăm, prin care ne așteptăm să primim feedback despre ceea ce s-a făcut până acum. Și pe lângă toate acestea dorim să oferim și ajutor mai specific în implicarea în discuțiile cu Centrul Comun de Cercetare, care ne va permite să ajungem la metode de testare comună care să permită stabilirea problemelor și care ne permit să înțelegem uh, care ar trebui să fie măsurile, să înțelegem care sunt măsurile care trebuie luate pentru ca să nu eșuăm aici. Am avut un contact deja cu statele membre de mai multe ori. Săptămâna trecută am avut o întâlnire, săptămâna viitoare vom avea o întâlnire de follow-up și vom vrea să punem mai, întrebări mai specifice despre măsurile de investigație, despre termenele care se aplică și uh, bineînțeles că vom fi gata să venim să vă informăm despre problemele pe care le-am întâlnit cu statele membre. Thank you very much. Mulțumesc. Julia made herself Julia dacă dorește altcineva să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Am două întrebări. Una se referă la noul regulament. În ce măsură aceste noi reguli pot să garanteze că testele se vor referi cu adevărat la condițiile reale de condus pe uh, șosele? Există anumite îngrijorări cu privire la definiția unei zi de muncă, dacă nu mă înșel este mai bine să avem o definiție a unei zi de lucru ca bază generală decât să avem condițiile de decât să putem specifica condițiile de condus, ceea ce este destul de dificil, dar oricum înțeleg că aceasta ar permite să rămână, de exemplu, posibilitatea să înceapă ziua de muncă la 12 noapte, dacă, de exemplu, însă începe la 9 dimineața, um, desigur că există diferențe în condițiile de muncă, deci trebuie să înțelegem dacă aceste reguli chiar reflectă cu adevărat uh, felul în care folosesc oamenii mașinile în viața de zi cu zi. Și al doilea punct se referă la ceea ce a spus înainte uh, despre măsurile pe care trebuie să le luăm pentru ca astfel de scandaluri să nu mai aibă loc și pe viitor. Pe de parte este o problemă de reglementare, dar pe de altă parte este o problemă de companii și persoane care încalcă legea. Deci trebuie să încercăm să vedem dacă pe lângă autoritatea de testare, comisia mai uh, analizează și posibilitatea de studiu independent pentru a investiga anumite produse. Să plecăm de la premiza că nu se poate ca un om de știință care lucrează într-o universitate să investigheze un software care este instalat pe unul din un, pe, la consumator, de exemplu, există foarte multe, o legislație foarte strictă care reglementează folosirea software-ului, este protejat totul de directiva software-ului și deci vreau să știu ce metodă prevedeți pentru ca să se poată testa totuși ceea ce se întâmplă, să se poată testa uh, securitatea produselor software-ului așadar de pe um, instalațiile care se folosesc la bord. Mulțumesc! Pascal Durand. Pascal Durand. Mulțumesc, doamnă președintă împărtășesc și eu uh, întrebările pe care le-a pus Julia. Dar am și eu o întrebare, pentru că eu înțeleg foarte bine poziția Comisiei din ultimele săptămâni. Această poziție care ne-a fost uh, prezentată de doamna comisar Biencovska la întâlnire cu Parlamentul European spune, da, dacă constatăm că există o fraudă, nu e bine, dar Privim totuși optimiști spre viitor, să vedem cum putem uh, modifica prevederile. Dar în Statele Unite testele se fac în amonte de către constructori și în aval de către uh, distribuitori și de către consumatori. Deci, în acest punct de vedere, Europa nu este la nivelul Statelor Unite în ce privește controlul. Dar întrebarea mea ce permite Comisiei ca în final să spună că această fraudă nu uh, privește decât constructorul automobilului și toți ceilalți uh, uh nu sunt afectați, dar Bun, dar uh, există aici o concurență pe piață, să spunem, doar uh, n-a procedat deloc bine. De fapt, sunt 11 milioane de vehicule care au fost fraudate pe plan global. Bun. Prima chestiune. Ce întreprinde Comisia? Da, sigur, trebuie să uh, privești înainte, să încerci să remediezi lucrurile pentru viitor. Dar încă din 2008 Comisia Europeană a fost informată de uh, riscul uriaș care există. Atât ONG-urile cât și uh, organizațiile de protecție a consumatorilor au informat în legătură cu riscurile legate de acest tip de logistică. Bun. Acum vă orientați spre viitor, dar în trecut uh, v-ați uh, dovedit a fi incapabil totalmente să acționați fie pentru că a existat un lobby puternic din partea constructorilor, fie uh, din alte motive, din incapacitate, să reacționați. Dar ce veți face cu milioanele de consumatori din Europa pentru ca ei să poată să aibă încredere în Comisia Europeană că pe viitor le va apăra interesele. Ca să nu mai vorbim de problemele legate de poluarea mediului înconjurător pe care aceste autovehicule le-au creat, de problemele pentru sănătatea oamenilor. Pentru că există Uh, și studii uh, care spun că datorită particulelor uh, care sunt eliminate de aceste motoare diesel există 15.000 de morți pe an. Deci este o problemă de sănătate și este o problemă de respect față de normele europene și o problemă față de sănătatea publică. Deci de ani de zile Comisia nu a întreprins nimic. Poate că veți găsi și alte argumente decât răspunsul că pe viitor vom încerca să adoptăm un pachet de control și verificare care să fie mult mai bun. We go back home for the weekend. Ne întoarcem acasă în weekend și în acest weekend în Cracovia am auzit uh, multe observații critice în legătură cu credibilitatea datelor uh, care apar pe piață, inclusiv uh, vis-a-vis -vis de industria automobilistică. Deci consumatorul se simte înșelat, spune că toți ne mint, toți încearcă să ne tragă pe sfoară. Deci, este vorba acum de eh, vehiculele eh, produse de către Volkswagen, dar există și alte autoturisme, există zvonuri eh, legate de datele furnizate, legate de producătorii de aparate electrice, mașini de spălat, alte electronice. Deci, ceea ce este foarte periculos pentru uh, piața internă este lipsa de încredere a consumatorilor pentru ceea ce uh, s-a produs pe piața europeană. Deci trebuie uh, să acționăm pentru a redobândi credibilitatea și pentru a contracara pe viitor uh, probleme de acest tip. Um, nu doar în ce privește industria auto, dar și în ce privește furnizorii de electricitate, de pildă, și trebuie să acordăm o atenție um, mare um, credibilității încrederii consumatorilor în produse. Iar în ce privește manipulările cu uh, gazele de eșapament, uh, știm uh, și din raportul domnului Des, prevederile legate de Euro 5, Euro 6, <clears throat> este nevoie de instrumente de măsurare a combustibilului folosit de motoarele autoturismelor și mă întreb dacă va fi posibil să controlăm, uh, uh, să măsurăm nivelul de emisii în vehiculele conectate în timp ce rulează respectivul autoturism. Deci, la rândul meu, dați-mi voie să formulez câteva întrebări. Înțeleg că lucrați la elaborarea unui nou tip de testare. Înțeleg de asemenea că uh, nu aveți uh, puterea de a conduce uh, o investigație, dar puteți interveni în coordonarea unor asemenea analize. Dar cred că există um, preocupări la nivelul consumatorilor în legătură și cu alți operatori. Ce se întâmplă și în statele membre în legătură cu investigațiile vis-a-vis -vis de alți operatori? Și mai există și uh, o discuție la modul mai general în legătură cu autoritățile de supraveghere a pieței. Statele membre sunt cele care au competențe în a uh, desfășura o asemenea uh, supraveghere, monitorizare, pentru că dacă un stat eșuează în acest tip de control, practic întreaga piață internă este afectată. Deci, trebuie să existe până la urmă și uh, competențe uh, la nivelul Comisiei de a uh, monitoriza modul în care organele interne din diversele state care au atribuții în acest domeniu funcționează. Puteți să vă consultați din acest punct de vedere pentru o nouă propunere legislativă, pentru ca lucrurile să pe viitor să se desfășoare corespunzător și poate comisia ă, să ă, obțină competențe suplimentare legale din acest punct de vedere. Care este procesul de ă, consultare pe care l-ați declanșat în clipa de față din acest punct de vedere. Mulțumesc. A fost o scurtă listă de întrebări. <coughs> Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Mulțumesc pentru toate întrebările care uh, ne sunt de ajutor pentru a putea să vă oferim clarificări în legătură cu ceea ce am făcut în ultimele patru săptămâni și ceea ce ne propunem să facem să fie limpede, nu vrem să închidem ochii față de ceea ce s-a întâmplat. Nu din acest punct de vedere spuneam că privim acum spre viitor. Dar și doamna comisar uh, a spus asta să, la întâlnirea de la Strasburg. Încercăm să ne asigurăm că toate măsurile care sunt luate la nivelul statelor naționale servesc un, un interes foarte concret, să înțelegem exact unde s-a greșit, de ce s-a întâmplat așa, iar obținând aceste informații uh, va trebui uh, după aceea să acționăm, să tragem concluziile. Statele membre trebuie ele, în primul rând, să uh, deruleze aceste anchete, așteptăm un feedback din partea statelor membre. E nevoie de ceva timp pentru că problemele sunt foarte complexe, dar încercăm să stabilim și niște termene limită pentru a obține aceste rezultate. Trebuie să identificăm ceea ce nu a mers bine, pentru că dacă încercăm să dezvoltăm un nou sistem pentru procedurile de omologare de tip, eh, va eh, trebui să eh, acționăm corespunzător. Dacă nu din alte motive, trebuie să înțelegem foarte bine ce nu a funcționat până în acest punct. Dumneavoastră ați formulat câteva întrebări foarte specifice, altele de ordin mai general cât de eficient este sistemul uh, din Uniunea Europeană în comparație cu sistemul american este o întrebare care se pune foarte frecvent. Sigur că putem să tragem învățăminte în urma incidentelor recente, dar noi uh, verificăm în procesul manuf facturării deja um, produsul. Sistemul nostru însă este unul descentralizat pentru că aceste controle se derulează la nivelul statelor membre. Și vreau să mai clarific două lucruri. Europa uh, a fost uh, primul continent în care s-au efectuat teste în condiții reale. Deci noi am desfășurat o activitate de pionierat din acest punct de vedere în timp ce în Statele Unite testele au fost de laborator. Iar după aceea EPA um, a um, lansat uh, investigațiile uh, după ce a fost uh, informată în legătură cu aceste neajunsuri. Nu, ea, ea le-a descoperit. Iar acum măsurarea nivelului de emisii în condiții reale pe șosea da, este necesară, dar Statele Unite uh, Uh, au început investigațiile pentru că au uh, primit informații concrete că ar putea să existe o problemă, deci nu în urma testărilor uh, inițiale s-a descoperit problema. Acestea ar fi câteva considerații legate despre sistemul din Uniunea Europeană și în comparație cu cel american. Ce dorim să facem pe viitor, cu cine dorim să ne consultăm. Noi am început deja reflexiile în legătură cu modificarea sistemului de testare cu ani în urmă. Iar anul acesta dorim să venim cu o propunere concretă pe care o vom supune atenției Comisiei dumneavoastră și, bineînțeles, vom colabora și cu Consiliul. Dar uh, având în vedere incidentul de la Volkswagen, ne-am dorit să așteptăm rezultatele analizelor. Proiectul a fost schițat la nivelul comisiei, dar deocamdată înghețăm acest proiect pentru a vedea dacă putem uh, îmbunătăți controlele ex-ante și ex-post um, ca să îmbunătățească procedurile, pentru că este o ocazie acum să uh, verificăm lucrurile de două ori. Sugestia dumneavoastră privind un organism de supraveghere mai independent și cum putem consolida rolul comisiei din acest punct de vedere voi spune că unul din elementele pe care uh, le analizăm uh, ar fi un sistem uh, tip peer review, să existe o verificare între statele membre și după aceea și de către comisie printr-un centru de cercetare comun. Dar acestea sunt proiecte, în felul acesta am putea conferi puteri mai mari și comisiei. Vom face o propunere din acest punct de vedere, încercăm să aprofundăm lucrurile și sper că la începutul anului viitor să existe deja concretizat uh, acest proiect dar sigur că trebuie luate măsuri suplimentare de supraveghere a pieței, informațiile trebuie să fie uh, să circule între statele membre și să existe și un sistem de rechemare a produselor cu defecte. Avem deja o idee în legătură cu ceea ce trebuie să fie îmbunătățit și cum ar trebui să fie îmbunătățit și la începutul anului viitor, spuneam, Comisia va veni cu o propunere din acest punct de vedere. În legătură cu întrebările dumneavoastră, cât de uh, apropiate de situația reală uh, sunt uh, sistemele de testare actuale, dorim ca uh, testele să fie efectuate la momentele de vârf la șapte dimineața și de asemenea seara în timpul rulării pe șosea. Cred că uh, informațiile pe care le vom obține vor permite să înțelegem în ce măsură vehiculele respectă uh, prevederile. O altă întrebare care era de natură mai tehnică, independența uh, celor care efectuează testele în uh, cel de-al patrulea pachet privind serviciile uh, figurează și prevederi legate de entitățile care efectuează testele și care trebuie să fie independente față de producători. Există deja prevederi uh, care sunt parte a pachetului de măsuri și, uh, de asemenea, a, regula a regulamentului care urmează să fie discutat anul viitor. Vehiculele conectate, fie cu infrastructura pentru uh, un uh, management mai uh, bun al traficului și pentru a verifica dacă nivelul de emisii este controlat mai bine. Măsurarea emisiilor per autovehicul va fi îmbunătățită prin aceste elemente conectare va fi o posibilitate de măsurare a vehiculelor individuale în ce privește volumul de noxe emis. Sper că... Bă, poate o, o întrebare legată de faptul că existau informații la nivelul Comisiei încă din uh, anul 2008. Da, aveam informații, dar uh, nu doar că am aflat despre probleme, dar am luat și măsuri concrete. În ce privește reducerea eh, nivelului emisiilor de azot, uh, am luat măsuri. După aceea, în 2011-2013, au uh, fost adoptate uh, rapoarte pe baza cărora noi am înființat un grup de lucru pentru implementarea legislației. Deci nu uh, am așteptat să se producă incidente sau accidente pentru a acționa. Dar, sigur, să dezvolți o metodă de testare este un exercițiu destul de complicat. Am avut și în primul pachet inițiative legate de metodologie. Deci nu cred că putem spune că la nivelul comisiei problema a fost neglijată. În măsura în care am fost informați despre existența unei probleme, noi am reacționat. Și uh, încercăm să finalizăm acum și demersuri care au fost inițiate în 2011. Președinta, ce puteți să ne spuneți despre alți producători? Pentru că și aceasta este o întrebare pe care și-o pun consumatorii. Acum au un semn de întrebare legat de Volkswagen. Acolo a început o investigație pe plan european, dar există și alți producători care poate au probleme. Uh, well, once again, the, the problem with... Um... Da, încă o dată, aceste probleme privind dispozitivele de la Volkswagen ne-a fost uh, adusă uh, în atenție și întrebarea este cum ne asigurăm că alți producători de mașini nu folosesc astfel de uh, dispozitive. Am uh, purtat discuții cu statele membre și știm că anumite state membre desfășoară anchete la nivelul mașinilor făcute de către alți producători. Am purtat această discuție săptămâna trecută, pe 6 octombrie. Vom mai avea o întâlnire săptămâna viitoare. Cred că tot va fi mult prea devreme, dar am cerut informații cu privire la anchetele care vizează alți producători de mașini. Nu știu dacă am înțeles corect. Deci spuneți că comisia a știut în anul 2000 deja că exista o problemă? Nu? Comisia. Nu, am spus că am început să lucrăm pe legislație care să scadă emisiile de noxe în 2000, dar apoi a avut la loc acest eveniment. Apoi în 2011 aveam raportul GRC și apoi în 2010 am avut un raport și am început să lucrăm încă din 2010, dar, spune vorbitoarea, știați uh, informații privind falsificarea din 2010 și nu s-a întâmplat nimic, nici când s-a început uh, munca pe procedură? sau? Deci de cele 5 ani și societatea civilă, publicul nostru nimic? Colegul francez. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Ascult răspunsul dumneavoastră, însă m-ați tăiat din scurt. În realitate, încă din 2008, un număr de organizații, și știți acest lucru, încă din 2008, suntem conștienți de prăpastea care există între ceea ce anunță producătorii și ceea ce raportează și constată ONG-urile. Într-un există această problemă a expertizelor independente și uh, Înțeleg faptul că rolul comisiei este acela de a echilibra pozițiile între uh, pozițiile partizane ale ONG-urilor sau ale producătorilor. Pentru noi însă este evident aici că noi apărăm interesul publicului european. Într-adevăr că este nevoie să se facă diverse controle și este complicat. Testele acestea există încă. Însă, ați înțeles foarte bine întrebarea mea și înțeleg că este dificil pentru dumneavoastră să răspundeți, dar vreau să spuneți faptul că din 2008 știm că există declarații mincinoase din partea anumitor constructori, producători de mașini. Comisia ar fi trebuit să se sesizeze mult mai eficient, în primul rând. Și apoi, în al doilea rând, un alt lucru care mă deranjează, după cum mi am spus doamnei Biancovska, spuneți că știți aproape totul sau aproape totul cu privire la aceste dispozitive. Eu nu știu nimic și nici voi nu știți. Asta e problema. Am spus adineauri ceva legat de secretele industriale, dar noi suntem aici ca să apărăm consumatorii. Secretul acesta nu are vocație de a apăra împotriva fraudei. Și atunci aș dorea, doream să știu dacă V-ați adresat surse, ați întrebat direct Volkswagenul? Deci comisia dorește să se adreseze directorilor Volkswagen și să ceară detalii cu privire la aceste dispozitive și, soft, și cu privire la acest software utilizat în mod ilegal. Și apoi putem vedea dacă există astfel de dispozitive și în, alte, în altfel de automobile. Deci, practic, soluția aici ar fi ca Volkswagen să ne dea codul, să ne dea software-ul, programul. Comisia dorește să răspundă? Președinte, cred că următorii vorbitori pentru următorul punct de la comisie au sosit și atunci vom uh, trece direct la acel punct. Și atunci poate că vom termina întâlnirea noastră la um, jumătate. Comisia. Cred că aici avem două elemente care sunt uh, combinate, dar de fapt ele sunt diferite, trebuie să le separăm. În primul rând avem lucrurile de care suntem conștienți de la anumită dată și apoi lucrurile pe care le-am făcut. Aici vorbim despre incidente foarte importante. Am setat limite regulatorii mai mici și acum avem teste de conducere în, în condiții reale. Însă acum avem și această problemă cu dispozitivele acestea. În raport s-a subliniat că aceste dispozitive sunt una dintre cazurile posibile pentru um, felul în care se poate explica trecerea peste praga emisiilor. Aceste dispozitive au fost interzise în 2007 în acest regulament de către UE, dar și înainte. Deci pentru noi este foarte clar faptul că ele există, ele sunt interzise, ar trebui să fie detectate și dacă sunt găsite, atunci există o penalitate care trebuie să fie aplicată. Deci aici nu avem probleme cu excederea în sensul că ce încercăm noi să rezolvăm prin intermediul testelor de conducere în condiții reale. Apoi, ați spus anumite lucruri vis-a-vis -vis de lucrurile de care suntem neconștienți. Trebuie să definim acest lucru, trebuie să ni se explice aceste lucruri de către statele membre, dar și de către producători din respectivele state membre. Ce protocoale au folosit, în așa fel încât să își modifice motoarele. Acest lucru face obiectul unei anchete la nivelul Volkswagen. Încă de la început, Volkswagen trebuie să raporteze KBA-ului din Germania, autorității din Germania, și apoi noi vom primi aceste informații la nivelul comisiei. Însă comisia, per se, nu poate să ceară Volkswagen să furnizeze informații statele membre. Poate că pot face acest lucru, dar comisia nu poate. În acest sens, noi așteptăm rezultatele anchetei și pe, bazele, pe baza acestor rezultate putem vedea ce facem pe viitor. Într-adevăr, problema este complexă Testele nu sunt uh, o chestiune ușoară, dar mai trebuie să ținem seama de un lucru. Nu este suficient să avem testele corecte, trebuie să avem un cadru de reglementare corect, ca să ne asigurăm că, într-adevăr, adresăm problemele despre care vorbim, trebuie să avem toate aceste elemente, teste, cadrul de juridic și așa mai departe. În acest, în acest sens, Comisia a luat pași imediați în această direcție, ca să se limiteze sau să se elimine um, excesul de noxe. În același timp, așteptăm informații noi pe baza cărora să îmbunătățim cadrul juridic. Acestea fiind spuse, aș dori să mai subliniez încă o dată că din momentul în care am devenit conștienți că există probleme cu emisiile, am luat măsuri urgente și acum finalizăm o etapă din procesul general. Și următoarea întâlnire cu statele membre va avea loc Comisia. Vom avea o întâlnire tehnică cu autoritățile de omologare pe 15 octombrie și pentru finalizarea procesului despre care vorbeam, sperăm ca acest lucru să aibă loc către sfârșitul lunii. Președinte, vă mulțumesc pentru această informare și pentru faptul că sunteți dispuși să ne informați în continuare aș dori să fac um, un anunț pe care trebuia să-l fac la începutul acestei întâlniri. Emiliano Emerone, salut, s-a alăturat echipei IMCO. Bine ai venit, Emiliano! Este nou la IMCO, dar are patru ani de experiență de la Envy. Cred că ai venit la momentul ideal ca să lucrezi și pe mediu și pe um, probleme de piață internă. Aici trebuie să fim uniți și este vorba și de problemele de supraveghere a pieței. Acestea sunt transversale și nu afectează doar uh, mediul. Îmi pare rău că nu am spus acest lucru la început. Acum să trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, de la punctul privind uh, controlul legislativ. Cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pe piața unică. Îi urez bun venit lui Kerstin Giorna și lui Mației Gorca. Mației, da. Kerstin este director pentru politica privind piața unică și Mație este șef de unitate de la punerea în aplicare a piețe interne. Ultima oară când a venit la noi doamna comisar Biencovska a vorbit despre 500 de astfel de cazuri de neneplinire a obligațiilor despre care era ea conștientă și noi de multe ori întrebăm ce putem face ca să fim de ajutor. Am menționat această problemă săptămâna trecută când a avut loc întâlnirea anuală dintre președinții comisiilor din Parlament și comisari. Atunci am întrebat ce mai putem face ca să fim de ajutor pentru punerea în aplicare și respectarea regulilor. Iar domnul comisar Katainen a salutat munca pe care o făceam noi, pe care o facem noi, în încercarea de a aduce la lumină toate aceste cazuri. Noi încercăm să lucrăm și prin domeniul semestrului, dar și într-o modalitate independentă și dorim să rezolvăm problema neîndeplinirii obligațiilor. Să sugerați să avem o sesiune de informare cu privire la anumite sectoare unde au loc neîndepliniri, ce fel de cazuri se înregistrează, ce se face, ce lecții putem trage din aceste cazuri. Și de asemenea dorim să aflăm unde înregistrați succese ce considerați că este un punct, este un element de succes în eforturile dumneavoastră. Vom uh, discuta mai pe larg această chestiune la următoarea noastră întâlnire, dar acum este vorba de o primă prezentare a chestiunii și apoi dacă anumiți europarlamentari de să ia cuvântul, foarte bine, și apoi poate că vom discuta această problemă și la reuniunea coordonatorilor. Deci cum putem îmbunătăți acest proces și cum vă putem ajuta, vă putem ajuta în eforturile noastre împotriva acestor cazuri de neîmplinire obligațiilor. Kerstin. În primul rând, aș dori să spun că această problemă este parte a unui ciclu mai larg de aplicare, de conformitate, pe care dorim să-l aplicăm. De multe ori există un entuziasm foarte mare pentru adoptarea de noi reguli la Bruxelles și pe măsură ce ne îndepărtăm de Bruxelles și ajungem la nivelul statelor membre, la nivelul regiunilor și al regi uh, comunităților locale, cu atât scade entuziasmul față de aceste reguli. Noi credem că trebuie să abordăm problema din punctul de vedere al ciclului de viață al unui regulament european, așa fel încât să creștem conformitatea cu el. Dar nu dorim doar să creștem conformitatea, ci și să ne asigurăm că oportunitățile pe care le oferim se concretizează într-adevăr. Când analizăm ciclul de viață al unui regulament, avem propunere, adoptare, transpunere. Am îmbunătățit în mod semnificativ rata de transpunere de către statele membre. Însă, la ora actuală, de multe ori nu știm exact ce transpun statele membre. Ei ne trimit legile lor și apoi durează până procesăm aceste lucruri. Avem câte idei cu privire la felul în care putem îmbunătăți viteza de procesare și de analiză a acestor legi. Ne putem folosi aici de instrumente de data analytics. Apoi ajungem la faza de punere în aplicare. Ce înseamnă acest lucru? Cetățenii și operatorii folosesc aceste regulamente, dar înseamnă și că statele membre trebuie să pună în aplicare aceste regulamente. Este chiar problema supravegherii pieței. Și aici avem câteva probleme și avem câteva idei de îmbunătățire a situației, în așa fel încât companiile să fie mai conștiente de ce drepturi au și în așa fel încât autoritățile naționale să fie mai bine coordonate în momentul în care trebuie să abordeze problematica unor produse neconforme. Ele nu sunt corecte, aceste produse nu sunt uh, corecte pentru consumator și nici pentru firmele care se conformează regulilor. Odată ce s-a îmbunătățit până în aplicare, mai avem și situația eșecurilor. Acolo intră în scenă tocmai rolul nostru de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Pe 6 octombrie am publicat un document și voi trimite uh, linkul. Am publicat un uh, Am publicat un barometru cu privire la acest lucru și avem 749 de cazuri pendinte în total. Este o scădere din 2008. În 2008 am introdus un pilot european, adică discute, o discuție cu statele membre. Am avut o scădere de 42% din numărul de cazuri. Din aceste 749 de cazuri, 270 provin din plângeri. Doamnă președinte, ne-ați întrebat și în ce domenii se concentrează aceste cazuri de neneplinere obligațiilor? Cele mai mari trei domenii sunt transportul, 24%, mediu, 22% și impozitare, 15%. Există de asemenea domenii importante, 8% societate, justiție, și consumatori, tot aproximativ 8% și consumatori, și consumator 6%. Celelalte domenii sunt uh, mult mai scăzute. Ne-ați întrebat care sectoare sunt mai problematice în funcție de fiecare stat membru. Dacă e să mă uit la libera circulație a bunurilor, problemele sunt mai mari în Germania și în Franța. sănătatea în Grecia și în Polonia, achiziții publice și impozitare în Belgia, Germania, Spania, Franța, Italia, Olanda, transport, aici cele mai mari probleme sunt în Germania, Grecia, Spania, Italia, Luxemburg, Polonia și Portugalia. Deci, după cum vedeți, există grupări uh, considerabile și acest lucru sugerează probabil faptul că există și o problemă structurală a felului în care este percepută legislația europeană. În ceea ce privește timpul necesar pentru închiderea unui caz, avem o medie europeană de 38 de luni, dar în anumite situații durează mai mult, mai ales în cazurile de impozitare. 55,5 luni, servicii și calificări profesionale, cam la fel, 55,5, sănătate și siguranță limitare, 50,4 luni, justiție și consumator 40,2 luni, mediu 40,2, servicii financiare 44,5 luni, la energie 44,2 luni. În aceste sectoare, rezolvarea unei probleme, într-un fel sau altul, durează mai mult decât media. În transport și libera circulație bunurilor putem rezolva problemele mult mai repede decât media, 19, respectiv 22 de luni. Cred că ne-ați întrebat și felurile de încălcare dacă să analizăm totalul cazurilor, 749, avem 31% întârziere în transpunerea directivei, 18,5% neconformitate a transpunerii, 22% aplicarea greșită a directivei și 28% aplicarea greșită a articolelor din tratat. Astfel, cred că am răspuns la diversele întrebări pe care ni le-ați adresat. Și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru alte întrebări. Vă mulțumesc. Sorry spontaneously. Um, <laughs> we have been just talking about those um, Tocmai vorbeam de um, emisiile poluante din partea de la mașini și comisia ne-a informat despre felul în care s-a aflat acest lucru și despre cât de mult a durat procedura până acum. Vă ascultam și am auzit că pregătirea unei proceduri de încălcare durează mai multe de 40 de luni și nu mă mai miră nimic. Catherine Styler? Mulțumesc, cred că este foarte util și este foarte important atunci când uh, vorbim de încercarea de a garanta funcționarea bună a pieței interne. Când spuneți că 31% este rata de transpunere, care sunt justificările pe care le dau statele membre pentru această rată de transpunere? având în vedere că oricum suntem senatori cu ei și deci poate n-ar trebui să fie o surpriză pentru noi acest lucru. M-ar interesa de asemenea și uh, aspectele de nonconformitate. Aș vrea să știu dacă e vorba doar de o um, proastă interpretare sau dacă uh, implementarea și aplicarea sunt defectuoase. Și în legătură cu cele trei aspecte de care ați vorbit uh, clastere și uh, transport și impozite. Vreau să știu dacă 24% din transport implică aceeași uh, operator sau dacă există anumite clastere care sunt responsabile sau nu. Și un ultim aspect care m-ar interesa este faptul că vorbim, de exemplu, de transpunere și vorbim de aplicare, dar uh, care este care e informația dumneavoastră în ceea ce privește, de exemplu, impunerea de sancțiuni pe statele membre pentru non-aplicare? Pentru că noi suntem colegislatori, după cum spuneam, și lucrurile nu se întâmplă și mă întreb atunci ce face comisia aici? La fel de, trebuie să fie pentru noastră cum e și pentru noi aici în Parlament. Ar fi interesant să vedem uh, cum putem să facem presiuni pe statele membre ca să facă mai multe. Acestea sunt câteva întrebări din partea mea și mă bucur să vă mai uh, ascultăm în curând. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru aceste informații foarte interesante și aș vrea și eu să mă refer la ce a spus Katie înainte. E vorba de o proastă implementare aici și de nonconformitate. Vreau să știu dacă puteți să ne spuneți mai multe despre daunele care se creează pentru diferiți actori prin proasta punere în aplicare. Dacă vorbim, de exemplu, despre procedurile de încălcare, care durează atât de multe luni, poate chiar ani, mi se pare că totuși daunele sunt destul de mari, e destul de previzibil, ceea ce are legătură și cu un alt aspect – și anume cu uh, relațiile transfrontaliere. Vorbim aici despre barierele în comerțul transfrontalier și vorbim despre foarte multe firme care spun uh, de asemenea că nu au prea multă siguranță, că nu mai știu ce să mai aplice pentru că nu știu exact ce este valabil în ce țară. Același lucru este câteodată problema tocmai pentru că există o o prevedere juridică care a fost aplicată greșit, de exemplu, și dacă se spune că în 72 din cazuri, de exemplu, s-au creat prin faptul că au existat plângeri și că a fost declanșată o procedură din cauza unei plângeri, vreau să întreb dacă organizațiile de consumatori sunt cele care se plâng. Uh, can I ask a question just to help? Vreau să vă pun și eu o întrebare dacă avem 749 de cazuri pe rol, 270 dintre care vin prin plângeri, de unde vin celelalte 500? Is that you identifying? Deci, dumneavoastră care le-ați identificat acele cazuri de anomalii? Și, de asemenea, pentru ca să pot înțelege, dacă durează peste 40 de luni să rezolvăm un caz în serviciile financiare sau în uh, legislația consumatorului, dar mai puțin de 18 luni sau 18 luni în uh, libera circulație a bunurilor sau transport, se pot învăța anumite lucruri pozitive din felul în care acționăm noi în aceste domenii în care lucrurile merg, deci în sectorul transporturilor, de exemplu, sau în uh, libera circulație a bunurilor pentru ca să putem aplica aceste învățăminte în alte domenii? Deci vreau să știu dacă există o problemă fundamentală a legislației consumatorului care să poată să facă dificilă rezolvarea cazurilor. Down those very, very long pentru a putea să reducem acele perioade foarte lungi Poate că aici am putea colabora cu dumneavoastră pentru a înțelege mai bine pe ce anumite sectoare necesită 40 de luni pentru rezolvare, altele un an și jumătate. Puteți să răspundeți la aceste întrebări? Voi încerca, înainte de toate, nu e nevoie de atâtea luni pentru a ne pregăti. Trebuie însă să beneficiem de atâta timp pentru a rezolva problemele. Am investigat, am discutat cu statele membre, am identificat soluții, am testat soluții și câteodată a fost nevoie și să ne adresăm Curții Europene de Justiție, să așteptăm să se pronunțe. Care sunt, acesta este răspunsul uh, pe care pot să vi-l dau. Ce Uh, justificare există din partea statelor membre pentru că transpun în practică târziu legislația. Au tot felul de justificări. De la procesul legislativ intern, modul în care funcționează, la consultările care uh, sunt necesare, tot felul de argumente. Dar Sistemul nostru este clar. Dacă un stat membru nu transpune în practică o prevedere în termenul dat, atunci declanșăm o procedură de infringement care își urmează cursul. Există situații în care legislația europeană din diversele sectoare trebuie să fie implementată de către parlamentele naționale. Problema dacă de ce suntem mai eficienți în anumite domenii și mai puțin eficienți în altele nu pot să vă dau un răspuns științific, dar depinde de tipul de legislație despre care vorbim și în clipa de față uh, încercăm să uh, vedem și uh, spețele legate de complexitatea legislației. În ce privește libera circulația mărfurilor, problemele sunt uh, rezolvate relativ repede pentru că există uh, un principiu de recunoaștere reciprocă care trebuie să fie respectat, de aceea este mai uh, simplu să rezolve aici problemele. Dacă amenzile pentru neîndeplinirea obligațiilor uh, sunt aplicabile doar după ce se pronunță Curtea de Justiție. Trebuie să ne gândim și că jurisprudența curții spune că dacă un stat membru uh, nu respectă uh, prevederile comunitare, atunci se pot aplica amenzi. Este uh, de avut în vedere această formulă aplicabilă. Întrebarea este cum putem să măsurăm daunele care au reieșit din uh, aceste calcule. Cred că este foarte dificil să realizăm acest lucru. Și nu avem decât uh, anumite evidențe anecdotice, de fapt, în anumite cazuri de încălcare, dar nu uh, avem date la scară largă. Dacă să, să putem să înțelegem mai bine și să învățăm din ceea ce s-a făcut în alte domenii ca să putem aplica aici. Originea diferitelor uh, cazuri, după cum spuneam, uh, aproape jumătate sunt plângeri, celelalte sunt proceduri automate pentru nepunerea, netranspunere și necomunicare, și mai sunt și câte alte câteva care sunt uh, luate ex officio. Deci avem de fapt trei canale pe care putem să le identificăm și prin care ajungem la această cifră. În legătură cu ceea ce am avea de învățat, ce ne spun aceste date, dincolo de cazurile individuale? Aici uh, aceasta face parte din analiza noastră profundă sau radiografia situației și este destul de clar că complexitatea de a aplica legislația și problemele de înțelegere câteodată, nu numai din partea operatorilor economici, ci și din partea guvernelor, sunt foarte mari, pentru că guvernul legiferează, nu, de fapt negociază textul într-un fel, nu face parte din implementare, dar negociază acest text și nu întotdeauna și niciodată, de fapt, guvernul nu trebuie să aplice la fața locului după aceea textul. Deci, avem și mai multă transmitere de informații și înțelegere a legislației europene pe care trebuie noi să o realizăm. Asta este și ce am spus uh, urmărind uh, ciclul de viață al unei uh, legi europene, trebuie să înțelegem că verificarea se face exact în acest ciclu și impunerea este de sus în jos, însă asigurarea că toți actorii de jos în sus sunt conștienți de oportunitățile pe care le au de a aplica aceste reguli, aceasta este mai greu. Aceste reguli pe care le creează pentru cetățeni uh, sunt așadar înțelese într-o diferită manieră, diferită de către toți operatorii și trebuie să existe o cultură a conformității mult mai bună. Cam acestea au fost răspunsurile mele. Dar, desigur, mă bucur să mai putem discuta cu alte ocazii pe baza cercetării pe care o facem. Bun, mulțumesc. Ne puteți uh, da aceste cifre în scris pentru ca să putem să le transmitem tuturor? Și poate să ne mai dați câteva răspunsuri la întrebări specifice. Mă refer aici la anumite cazuri care sunt deja pe rol de mult sau uh, ceva ce ar putea să vă ajute să le rezolvați mai repede. Ar fi foarte interesant pentru noi și m-aș bucura. Da, și eu m-aș bucura să vă pot ajuta, pentru că acesta este, de fapt, tabloul de bord al uh, pieței interne, care a fost uh, publicat acum uh, o săptămână. Mulțumesc! Ne întâlnim mâine dimineață atunci și primul punct de pe ordinea de zi va fi politica concurenței. Mulțumesc! După amiază vom avea um, continuarea ordinii de zi. Mulțumesc! Will you send? Yes, I will. To. Sorry? Yeah, will yes. you send to yes, your contact They were very friendly, but I, I